allons débuter notre réunion par... O să începem uh, lucrurile prin adoptarea ordinii de zi. Proiectul de ordine de zi se află în dosarul dumneavoastră și va fi o mică modificare pe care vă, vă voi propune dacă sunteți de acord. Colegul nostru, Deva, dorește ca raportul privind sectorul privat al dezvoltării de la punctul 5 de pe agenda noastră și care a fost prevăzut ca ultim punct al discuțiilor de astăzi să fie discutat uh, mai devreme uh, după amiază. Coregul Charles Grant este de acord să schimbe um, în funcție de această dorință, așa că punctul uh, Înainte de punctul 14 vom discuta acest punct care apare la 5 acum. Există acord din partea noastră în legătură cu proiectul de ordine de zi și cu această modificare. Văd că nimeni nu se opune, așa că vom considera că ordinea de zi este adoptată. V-aș mai face încă o comunicare, oarecum prozaică, Aș dori să vă explic că în această dimineață, în această sală, ne aflăm pentru că cea în care ar fi trebuit să fim uh, suferă niște probleme tehnice despre care n-am aflat decât ieri seară și sperăm că ele vor fi rezolvate cât mai repede pentru ca reuniunea de după amiază să se poată desfășura în sala 1G2 care a fost prevăzută și vă vom informa de îndată ce vom avea vești în legătură cu această posibilitate. De asemenea, vă anunț că îl vom primi pe doctorul Bupighe, care este fondatorul, directorul medical al spitalului din Ponții. El va veni în comisia noastră de la ora 15 în data de 11 la ora 16.30 în asociație cu uh, adunarea noastră și cu ASPUE. Dezbaterea se va desfășura în legătură cu problemele din Republica Democratică Congo și domnul Mukwege va fi prezent în Parlament în ziua respectivă în cadrul Festivalului Internațional al Filmului Documentar cu privire la drepturile omului. Seara va participa la un panel de discuții cu președinta noastră după proiecția unui film uh, legat de uh, tinerii congolezi și obținerea diplomei naționale. Dată fiind personalitatea domnului Mukwege și a luptei sale pentru dezvoltarea regiunii, pentru reparații legate de viața femeilor maltratate, pentru drepturile omului și ale tinerilor, vreau să insist asupra importanței vizitei sale în cadrul comisiei noastre. Și în fine, știți că după Strasbourg, după săptămâna trecută, uh, Sâmbăta viitoare, Bruxelles va organiza ziua porților deschise ale Parlamentului și sperăm să putem avea uh, cât mai mulți participanți. Cam acestea ar fi comunicările președinției. Comisia dorește să intervină? Nu. Nu există comunicat din partea Comisiei. Iată de ce trecem la punctul 4 al ordinii de zi, misiunea de observare a alegerilor din Nigeria în 2015. Dragi colegi, acest punct substanțial al ordinii de zi de astăzi se referă la Nigeria și în ciuda nenumăratelor provocări, mai ales legate de siguranță, această țară în luna martie a cunoscut o tranziție blândă în favoarea alegerilor prezidențiale, alegeri care au fost salutate de uh, comunitatea internațională. Noi am trimis acolo o, o delegație de observare cu uh, dirijată, condusă de colegul nostru Santiago Fisa Sazisla. În plenară, săptămâna trecută, plenar, Parlamentul a adoptat o declarație în legătură cu ceea ce s-a întâmplat acolo și ne-am exprimat interesul pentru ceea ce s-a întâmplat în Nigeria. Dar colegul nostru, Fisas, vă va prezenta concluziile preliminare ale misiunii de observare. Dragi colegi, îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere să fiu din nou alături de dumneavoastră în această comisie în mandatul anterior am fost membru supleant aici și m-am străduit să fiu un membru activ. Cum a spus domnul președinte, am avut onoarea de a fi numit șeful misiunii electorale în cadrul uh, alegerilor care au avut loc în Nigeria. Am fost însoțit de un grup de deputați care au participat și ei la observarea acestor alegeri împreună cu Javier Nar, care tocmai ni s-a alăturat. O să vă fac o scurtă prezentare a situației din Nigeria, deși probabil toată lumea știe cum stau lucrurile. Este țara cu cea mai mare populație, cu cel mai numeroasă populație din Africa, 168 de milioane de locuitori și este și cea mai mare economie a continentului african. Componența etnică este foarte diversificată, Există grupuri etnice în nord, House of Fulani, în mare parte musulmani, în sud, sud-est, Sigos, la fel în mare parte creștini și în sud-vest, în zona lacurilor, populația este mixtă, musulmani și creștini. Există peste 150 de grupuri etnice acolo și ca să simplificăm uh, însă lucrurile, cam asta este o prezentare pe care m-am gândit să vă o fac. După aproape 30 de ani de guvern militar și câțiva ani de guvern civil, în 99 s-a adoptat o Constituție și s-a stabilit a patra Republică Nigeriană. În momentul de față, Nigeria trece prin uh, Uh, cea mai lungă perioadă de guvern civil. Alegerile au avut loc în 99, 2003, 2007 și 2011. Uniunea Europeană a trimis misiuni de observare electorală la ultimele trei runde de alegeri. Nigeria este o republică federală cu un sistem uh, prezidențial foarte similar cu structura din Statele Unite. Adunarea bicamerală este formată din Camera Reprezentanților și din Senat, Există 36 de uh, state și Abuja, care este capitala federală, și fiecare are un guvernator cu competențe importante și, de asemenea, uh, sunt reprezentați la nivelul Camerei Reprezentanților. Sistemul electoral îl reflectă pe cel american, cu poziții unice. Cel care obține cele mai multe voturi este reprezentantul ales. V-am spus acest lucru ca să vă faceți o imagine asupra situației electorale. Pentru prima dată opoziția a fost unită, pentru că până acum exista un partid unic, practic PDP, care câștigase alegerile, care nu erau suficient de clare, dar în orice caz um, nu exista nicio problemă, dat fiind că opoziția era fragmentată. Pentru prima dată, cum spuneam însă, de data aceasta opoziția a dat dovadă de unitate. Au fost doi candidați la președinție, principal candidați, președintele în oficiul Jonathan Goodluck și reprezentantul APC, partidul de opoziție, generalul în retragere Muhammad Buhari. Încă o dată, sistemul este similar cu cel american, adică există un președinte și un vicepreședinte și se încearcă păstrarea unui echilibru. Adică, dacă candidatul pentru președinție este creștin, vicepreședintele este musulman și viceversa. Țara este cu adevărat importantă, dar nivelul de corupție, din păcate, este la fel de important. Alegerile trebuiau să aibă loc în februarie, însă au fost amânate. Au existat probleme în nord-est cu Boko Haram și se spunea că armata trebuie să acționeze în zona respectivă și nu putea garanta securitatea pe durata alegerilor, de aceea au fost amânate atât alegerile prezidențiale cât și cele pentru senatori și deputați federali și alegerile pentru guvernatorii diferitelor state. Amânarea aceasta a fost de șase săptămâni. A fost mai degrabă o scuză, după părerea mea, această hotărâre mm, bazată pe motive de securitate, pentru că, în realitate, partidul la putere știa că va pierde alegerile și a hotărât să uh, le amâne sperând ca între timp se va întâmpla ceva pentru a-i ajuta să câștige. Această hotărâre evident că nu a plăcut partidului de opoziție, însă candidatul Buhari a fost acceptat de oamenii săi, pentru că era vorba despre uh, decizia aceasta de amânare a fost acceptată pentru că era în parametrii constituționali, candidatul opoziției a cerut ca opoziția să accepte această amânare, deci nu au fost probleme. Am participat la această misiune electorală, dar am spus că nu se va mai accepta o altă amânare, fiindcă asta deja este anticonstituțional tot ceea ce era constituțional a fost acceptat și Constituția spunea clar că pe 29 mai noul președinte trebuie să își ocupe postul. Dați-mi voie să vă spun care a fost situația la nivelul misiunii electorale. Misiunea electorală a fost ca misiunile electorale pe care le avem în general, ne-am pregătit cu mult timp înainte, am început uh, Uh, în noiembrie, când am participat la alegerile primare care au avut loc în fiecare partid, pentru a vedea cum evoluează lucrurile, pentru că trebuie să vă spun că pentru a reuși să ajungi candidat trebuie să fii promovat de un partid politic, nu poți candida cu titlu independent în Nigeria. Alegerile uh, sunt importante, alegerile primare sunt importante, există și acolo anumite manipulări, candidații trebuie să se uh, Uh, să depună și o garanție care poate ajunge la niște sume destul de mari, de mii de dolari, care um, nu se mai rambursează, chiar dacă ești ales. Și asta limitează foarte mult posibilitatea de a participa în calitate de candidat la alegeri. Cum am spus, am participat la aceste alegeri primare, am urmărit ce s-a întâmplat. Misiunea era formată dintr-o echipă de 9 persoane și uh, alte 90 de persoane care sunt observatori pe termen lung și sunt distribuiți în întreaga țară, cu excepția părții de nord-est unde se află Boko Haram și din motive de securitate, evident, acolo n-am putut să fim prezenți. Însă am avut și acolo contacte pentru a urmări ce se întâmpla și în acea regiune. Acum, în ceea ce privește alegerile, dați-mi voie să vă spun că și o să folosesc exact aceleași cuvinte pe care le-am avut în declarație, nu există dovezi că alegerile au fost fraudate masiv. Ceea ce înseamnă că evident că au fost probleme importante, au fost probleme concrete și destul de relevante în diferite locuri din țară, însă nu s-a constatat o intenție sau actul de fraudă masivă și rezultatele finale au fost considerate a fi corecte. În cadrul alegerilor prezidențiale, partidul de opoziție APC a obținut 55% din voturi, rezultatul fiind clar și ducând la victoria în alegerea acestui partid. Este clar că nivelul de uh, abținere în cadrul alegerilor a fost destul de important pentru că existau îndoieli destul de mari dacă uh, președintele uh, care era în oficiu la momentul respectiv va accepta acest rezultat. Dacă n-ar fi acceptat, s-ar fi putut ajunge la un adevărat masacru în țară, pentru că ar fi fost imposibil să se controleze uh, alegătorii și simpatizanții partidului care, practic, a câștigat alegerile. Fără a lua în considerare um, asasinatele din lui Boko Haram, au, fost totuși 50 de decese pe durata alegerilor prezidențiale, prin, președințiale prin uh, um, meeting-uri și așa mai departe. Un rol esențial a fost jucat Uh, prin urmare de președintele Jonathan, care a acceptat înfrângerea. În primul rând, Statele Unite au jucat un rol important. Președintele Obama a vorbit direct cu uh, fostul președinte Jonathan și i-a spus trebuie să accepti rezultatele și noi am avut un rol important pentru că eram uh, acolo pentru a spune ce s-a întâmplat și anume că partidul de opoziție a câștigat alegerile și că trebuie să uh, îi se permită să își uh, ocupe pozițiile. Prin urmare, Uh, din partea europeană, că n-au existat și uh, contacte la același nivel cu contactul președintelui Obama cu președintele Jonathan. Generalul Abubakar a fost de asemenea implicat. El uh, este reprezentantul unor mari personalități din Nigeria, cum ar fi sultanul Sohoto, care este principala autoritate musulmană, și cardinalul Jabuja, care reprezintă comunitatea creștină au format un comitet care a insistat de asemenea că este absolut necesar să fie recunoscute rezultatele electorale. Cum am spus, nivelul de uh, abținere la vot a fost uh, destul de ridicat, de teamă că președintele nu va uh, accepta rezultatul. Din fericire a uh, acceptat a telefonat generalului Buhari imediat după ce s-a aflat rezultatul pentru a-și accepta înfrângerea. Și generalul Buhari a făcut uh, de asemenea un apel în rândul oamenilor săi pentru a celebra într-un mod moderat victoria. Trebuie să subliniem și rolul INEC, instituția care s-a ocupat de gestionarea alegerilor Profesorul Gega, care a condus această instituție, a păstrat întotdeauna o poziție neutră, deși a fost supus unor presiuni enorme până în ultimul moment. S-a creat un nou sistem pentru aceste alegeri persoanele trebuiau să primească anterior un card electoral, similar cu un card de credit, și lucrurile s-au complicat puțin din acest motiv, pentru că trebuiau să le retragă din niște centre predeterminate și exista un aparat care citea cardurile respective în um, ziua votului, care spunea că persoana respectivă era sau nu cine susținea că este pentru a vota. Sistemul a fost creat pentru a evita fraude, însă dispozitivele acestea n-au funcționat cum trebuie. În orice caz, cel puțin s-a putut certifica identitatea majorității persoanelor care au participat la vot. Și entuziasmul poporului nigerian mi-a atras atenția în ceea ce privește votul, pentru că vorbim despre niște sisteme dificile. Trebuie să vii dimineața la colegiul electoral să te înregistrezi, după care te întorci acasă și după amiază revii să votezi. Deci nu e ceva ce se întâmplă într-o singură trecere. E foarte dificil, nu este transport nici public, nici privat, uh, sunt interzise în ziua alegerilor, căldura, uh, temperatura este foarte ridicată și în multe cazuri colegiile electorale s-au deschis cu întârziere. Eu mă întreb dacă în multe dintre țările noastre am fi avut voturi în astfel de condiții. Și totuși în acest um, Casa a depășit 450% uh, prezența la vot. Deci populația era entuziasmată, a dorit să voteze și asta spune multe, zic eu, despre nigerieni. Apoi au urmat alegerile pentru senatori de asemenea foarte importante pentru că o mare parte a bugetului este gestionat direct la nivelul statelor și la fel și uh, deputații, la fel și membrii adunării fiecărui stat uh, joacă un rol important. Aici au fost uh, puțin mai multe violente, inclusiv prezența la vot a fost sub prezența la vot pentru alegerile prezidențiale, probabil și datorită oboselii acestei electorale. Acesta a fost un scurt rezumat din partea mea. Evident, mai sunt multe de spus. Eu personal am fost uh, practic de patru ori acolo, de fiecare dată am stat cam 10 zile și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Nu v-am spus cum stau lucrurile cu Boko Haram în Nord, dar uh, dacă aveți întrebări în acest sens, vă rog. Mulțumesc. Merci, cher coleg. Mulțumesc. O să dau acum cuvântul colegului nostru, Nad. Da. Aș dori să felicit grup Partidul Popular pentru faptul că au un astfel de membru, domnul Santiago Fisas, care a făcut o misiune minunată într-o situație extrem de dificilă. activitatea domniei sale a fost uh, o activitate cu o dimensiune tehnică în calitate de șef al misiunii de observare și o dimensiune politică, având în vedere sensibilitatea situației cu care ne confruntăm acolo. Practic se putea ajunge la un masacru, așa cum ne-a spus domnia sa. Uh, procesul electoral a fost numit pacific și au fost numiți 50 de morți, 50 de morți, și dar sute de răniți n-au fost uh, numiți pentru că ei nu se mai numără. Deci au fost 50 de morți, mii de răniți și totuși procesul este considerat a fi normal, trebuie să ne gândim totuși uh, ce se întâmplă în țara respectivă. Am, m-am întâlnit cu imanul Abuja, care este a doua autoritate religioasă islamică ca importanță în Nigeria și ne-a spus că cunoscând situația, știe că există o punte aeriană din sud înspre Boko Haram pentru a înarma Boko Haram. Nu este adevărat, e o minciună, dar problema nu că e o minciună, ci că este crezută această minciună și că uh, în nord, comunitatea musulmană credea că este adevărat și că Boko Haram era o creație a guvernului creștin a lui Goodluck Jonathan. Și asta a dus la niște tensiuni foarte ridicate. Există câteva, au existat câteva probleme. Am vorbit cu imanul și cu cardinalul și eu am fost acolo în calitate de șef al observatorilor și am propus ca împreună să facă o declarație cu o zi înainte de alegeri, cerând Um, să se respecte pacea, să nu existe violențe, să condamne violența. Au spus, da, da, e foarte bun, dar n-au intrat deloc în detaliu, într-un moment în care, cu excepția câteva persoane, de exemplu președintele INEC, care a fost numit și care este o persoană extrem de curajoasă și cu o calitate etică minunată, deci, cu aceste excepții, lucrurile nu s-au întâmplat așa cum ne-am fi dorit. Când Santiago a spus, destul de diplomat, că au existat niște neajunsuri la nivelul intervenției Uniunii Europene, dați-mi voie să spun eu lucrurilor pe nume. A fost lamentabil, dacă nu chiar rușinos, că singur contact a fost uh, cel al lui Obama și al primului ministru britanic, dacă nu mă înșel. Uniunea Europeană a fost absolut absentă la nivel înalt și mă refer aici la domnul Juncker, care ar fi trebuit să-l sune pe Goodluck Jonathan într-un moment în care posibilitatea ca um, cei care erau în jurul președintelui Goodluck Jonathan și spuneau să nu recunoască înfrângerea soția președintelui l-a numit pe ministrul justiției trădător. Deci era un moment, a fost un moment practic de criză în care s-ar fi putut hotărâ să nu recunoască rezultatele și să se stabilească un regim tranzitoriu. Și asta ar fi dus la mii și mii de morți. Domnul Juncker, președintele nostru, nici nu a fost acolo, nici nu a stabilit niciun contact. A fost o absență uluitoare și asta spune foarte mult despre uh, poziția Uniunii Europene. Trebuie să spunem acest lucru pentru că trebuie să înțelegem exact cum stăm. În ceea ce privește misiunea noastră, am avut o limitare suplimentară și vreau să spun acest lucru pentru că este absolut necesar. Trebuie să spunem că nu recunoaștem un guvern care ajunge la putere în urma fraudei și a violenței și președintele Buhari m-a căutat, m-a sunat și mi-a spus că declarația aceasta Uniunii Europene a fost foarte importantă, printre altele. Bun, greșeli există, trebuie să învățăm din ele și trebuie să știm că Uniunea Europeană trebuie să fie prezentă mai mult pe teren. Am avut o misiune foarte bună condusă de Santiago Fisas, dar a trebuit să luăm poziții politici și uneori mm, absența noastră s-a datorat erorilor noastre. Alegerile din Nigeria nu au fost niște alegeri oarecare, au fost niște alegeri capitale într-o țară foarte importantă din Africa și aici am avut un eșec foarte mare ca Uniunea Europeană. Pe lângă cele spuse de Santiago Fisas, vreau să mă refer la uh, comportamentul nigerienilor. Practic, eu am fost invidios cu adevărat să văd cât de mult își doresc acești oameni democrația, cum sunt înfometați de democrație și cum uh, rămâneau acolo 10-12 ore până la numărarea rezultatelor și cum uh, scoteau fiecare buletin de vot și citeau cine a câștigat, cine a pierdut și până nu a scos ultimul buletin nimeni n-a plecat. 14 ore Um, sub soare și după aceea ploaie. Nimeni n-ar fi făcut acest lucru. Eu cred că e momentul să renunțăm la eurocentrismul nostru și să aplaudăm și să admirăm un popor care merită cu adevărat acest lucru. Merci. Je donne la parole. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Zeller. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut onoarea împreună cu colegii Fiza Sechela și Nart să particip în această misiune de observare a alegerilor în numele delegației PPE și nu am uh, prea multe de adăugat celor două rapoarte foarte cuprinzătoare făcute de cei doi colegi. Mulțumesc uh, pentru modul în care această delegație a fost uh, condusă. Um, cred că merită colegul nostru Fiza să la laude Poporul nigerian a făcut față unei încercări democratice în aceste alegeri. Au fost, a fost un context destul de uh, dificil în care s-au derulat alegerile dar ă, oamenii au dorit să participe la vot și au dorit o schimbare politică. Eu cred că alegerile au avut loc ă, la toate nivelele, președinte, ă, adunare națională, administrație locală. Iar politicienii acum trebuie să demonstreze că merită încrederea oamenilor din Nigeria, pentru că situația din această țară nu este deloc una bună. Nu doar în nord-estul uh, țării există um, conflicte, manifestări de violență datorită grupării Boko Haram, Condițiile de viață din uh, întreg teritoriul nigerian sunt dificile. Iar în ce privește situația politică, alegerile um, au avut loc pentru că opoziția, um, care era formată din patru partide um, și care era foarte scindată inițial, în 2013 s-a reunit um, într-o uniune electorală și partidele acolo nu sunt atât de bine constituite cum uh, cunoaștem noi situația de la noi de acasă. O parte din uh, fostul partid al uh, anteriorului uh, președinte Goodluck Jonathan a trecut până la urmă de partea opoziției și a venit acum la putere toate promisiunile pe care le-a făcut Kutlag uh, Jonas la începutul mandatului său uh, nu au fost îndeplinite și tocmai de aceea Sudul, care este preponderent uh, creștin, totuși a ales un candidat musulman, Buhari. Partidul ECP. Uh, eu nu am vizitat capitala Abuja în perioada alegerilor, am fost într-un uh, oraș mai mic, Lagos. Este vorba despre 100 de uh, kilometri de coastă, de 15 ori mai mult decât suprafața orașului Berlin. Peste 20 de milioane de oameni trăiesc în zona aceea, o densitate uriașă, iar oamenii trăiesc în condiții uh, subumane pe care nici nu ni le putem imagina. A fost uh, uluitor să văd cum reușesc să facă față, să-și ducă traiul de la o zi la alta un mare număr de oameni din uh, această zonă uh, au probleme cu uh, alimentația, cu aprovizionarea cu apă. Dacă vrei apă potabilă, trebuie să o plătești și m-am uitat la etichetele de pe sticle. Firmele erau Nestle, Danone, Coca-Cola. Uh, deci, uh, iată cine uh, încearcă să asigure acolo uh, supraviețuirea oamenilor. Eu am participat la 17 misiuni de observare a alegerilor până acum în viață. A fost aceasta a doua oară în care a trebuit să ne deplasăm cu o escortă înarmată. Eh, am întrebat pe eh, cei din Escorta care e cea mai bună afacere aici în Legos și el mi-a spus să faci parte din forțele de securitate, eh, să fii eventual bodyguard. Deci vă faceți o idee despre situație. 50% din populația Nigeriei are sub 15 ani deci în fiecare an uh, se uh, mai adaugă 5 milioane de cetățeni uh, datorită natalității foarte ridicate. Vă dați seama că și sistemul de educație este supra-solicitat. Deci, după alegeri, au avut loc acțiuni reușite ale armatei îndreptate împotriva uh, Boko Haram. Știți că Boko Haram a uh, răpit uh, fete și femei pe care le-a ținut în condiții de sclavie. Din păcate, fetele din liceu care au fost răpite cu peste un an în urmă nu se numără printre tinerele eliberate până acum. Mulțumesc. Merci, cher coleg. Je pense que... Mulțumesc. Cred că o să avem o problemă legată de timp, de aceea vă rog ca intervențiile următoare să fie mai concise. Mă scuzați. Madame, Hubock. Doamna Hubock. Herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Și eu doresc să mulțumesc colegilor noștri care au participat la misiunea de observare a alegerilor în Nigeria. Cred că este foarte important întotdeauna ca și noi europenii să fim prezenți la asemenea alegeri pentru a putea fi eventual și consilieri pentru pentru cei interesați în ce privește organizarea alegerilor. Așa că o întrebare, ați vorbit foarte mult despre tensiunile care există acolo, care au existat și înainte de momentul alegerilor. Din fericire, acum se pare că se instaurează pacea, dar oare Așa este, pentru că acele tensiuni cu siguranță nu se pot evapora de la o zi la alta. Este totuși posibil ca lucrurile să se normalizeze sau încă atmosfera este destul de explozivă? Aceasta ar fi prima întrebare. Și ce putem face noi, ca membri ai Uniunii Europene, pentru pacificarea zonei? Și aș mai avea o întrebare. Eh, Jonathan Goodluck eh, a eșuat practic în combaterea Boko Haram. Oare eh, acum putem spera că lucrurile din acest punct de vedere se vor îmbunătăți, armata poate să obțină rezultate mai bune? Acestea ar fi lucrurile care mă interesează în primul rând. Mulțumesc. Dau cuvântul acum colegului nostru Noiser. Mulțumesc la rândul meu tuturor celor care au participat la această misiune. Cred că există câteva aspecte pozitive. În 2012 am fost în Nigeria și uh, am colaborat cu Comisia Electorală care a pregătit alegerile. Și trebuie să spun că ceea ce s-a obținut cu doi ani în urmă a fost acum bine transpus în practică, este deja un progres. Uh, al progres este că s-a ajuns la o schimbare pașnică uh, de uh, putere. Poate că și presiunea exercitată de Statele Unite ale Americii a fost din acest punct de vedere benefică. Aș vrea să întreb în ce măsură alegerile pot legitima politicienii și în nord-estul Nigeriei Putem să ne bazăm pe cei aleși acolo? Și o a doua întrebare. Când aud că o persoană care vrea să candideze trebuie să dețină 100 de mii de eh, dolari sau de euro pentru a putea să se prezinte în alegeri, mie mi se pare că aceasta nu mai poate fi o participare democratică la alegeri. Și dacă eh, ne gândim că salarul uh, unui politician în Nigeria este de aproximativ un milion de dolari americani pe an putem să ne imaginăm care sunt uh, diferențele uh, sociale într-o țară în care majoritatea populației trebuie să supraviețuiască cu mai puțin de un dolar pe zi. Deci, din acest punct de vedere, mi se pare că există o dinamită socială în această țară. Merci. Je donne la parole. Mulțumesc dau uh, cuvântul acum uh, doamnei Kinghei. Grație. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc și eu șefului delegației noastre, domnului Santiago Fisa și tuturor membrilor delegației. După părerea mea, misiunea a fost o lecție extrem de importantă cu privire la modul în care trebuie să încercăm să fim alături de cei care caută drumul spre democrație. Și eu am făcut parte din delegație și pot să vă spun că, întâi de toate, trebuie să recunoaștem meritul populației în succesul acestei situații, pentru că și în niște momente dificile, în momente în care lucrurile erau foarte grele la fața locului pentru organizarea alegerilor, populația s-a putut autogestiona inclusiv în ziua alegerilor. Alegerile din Nigeria, așa cum a fost pus aici, sunt niște alegeri foarte importante. Vreau să subliniez două aspecte. Alegerile sunt pentru întreaga regiune. 170 de milioane de locuitori în Africa de Vest, unde există 300 de milioane de oameni. Prin urmare, înțelegem care este importanța. După părerea mea, alegerile din Nigeria oferă o experiență care trebuie prețuită și care ne va ajuta să analizăm și să evaluăm următoarele alegeri la nivelul acestui continent. Un lucru foarte important pentru că toate alegerile care au loc în Africa nu au legătură doar cu țara respectivă, ci cu întreaga regiune și țările învecinate. Și un ultim aspect pe care aș vrea să-l subliniez, pentru că multe dintre alte mm, lucruri au fost deja spuse de colegii noștri, în ultima zi în urma parcursului nostru ne-am întâlnit cu mai multe persoane, deci în ultima zi m-am întâlnit cu părinții și rudele eh, victimelor Boko Haram. I-am căutat peste tot, am constatat că au organizat o mișcare, din păcate guvernul anterior nu a dorit să sprijine aceste persoane să fie vizibile și eh, atunci ei s-au organizat nu doar pentru a găsi eh, cei 200 de copii care au fost răpiți, Uh, ci și pentru a obține sprijinul nostru al comunității internaționale, pentru a investi în educația femeilor, pentru a reuși să uh, pentru a reuși să ofere tinerilor ocazia să rămână în țară și să își să aibă o viață bună acolo. Prin urmare, noi sperăm că această schimbare la nivelul guvernului va oferi posibilitatea tuturor acestor persoane care până acum n-au fost auzite să colaboreze cu un nou guvern care, iată, pentru prima dată investește nu doar uh, în prezentarea programului, ci și punctual în conținutul acestuia. Mulțumesc! Parola. Mulțumesc! Doamna Udala are cuvântul acum. Mulțumesc! A fost vorba despre fenomenele de corupție, dar uh, schimbarea puterii prezidențiale este o chestiune importantă acum pentru a încerca să se combată fenomenul uh, foarte uh, amplu al corupției din Nigeria. Asta vreau să spun. Merci. Euh, Mulțumesc. Dăm cuvântul Serviciului European de Acțiune Externă și cer domnului Hans Peter să intervină în momentele următoare. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Câteva observații doar pentru că foarte multe s-au spus deja. În mod special doresc să mulțumesc domnului Santiago Isis pentru activitatea pe care a desfășurat-o la fața locului în condiții care nu au fost loc prielnice, pentru că știm exact care este situația din Nigeria. A fost un angajament personal care trebuie să fie apreciat pe deplin de către noi. S-au spus multe despre importanța acestei misiuni Nigeria uh, are cea mai mare densitate de populație în Africa și uh, este într-o uh, regiune care este destul de tulbure a continentului. Deci a fost un moment deosebit de important alegerile din această zonă au fost importante. Se speră ca violențele care au avut loc în Nigeria până atunci să poată fi aplanate. A fost o situație crucială. Și cred că în acest context misiunea a avut o contribuție însemnată la un proces care a reușit să evite în mare măsură situațiile conflictuale și uh, violențele. Uh, a fost o schimbare democratică a guvernului, iar acesta este succesul cel mai important. Și uh, cred că este rezultatul unui efort major al comunității internaționale um, care um, a făcut apel la candidații la președinție să se abțină de la incitarea suporterilor la violență. Și um, s-a făcut trimitere și la uh, Uh, angajamentul la cel mai înalt nivel al Statelor Unite, um, uh, dar și al Uniunii Europene. Au fost adresate uh, scrisori fiecăruia dintre candidați. Președintele Tusk a făcut un asemenea gest și în aceste condiții Misiunea a fost deosebit de importantă și și-a îndeplinit în totalitate rolul. Ca rezultat, a ă, constituit un bun exemplu pentru ă, partea occidentală a Africii în care vor avea loc alegeri în perioada următoare. Iar în ce privește uh, noua administrație uh, care pe 29 uh, mai își va prelua mandatele. Există speranțe că acum Boko Haram va fi combătut cu mai multă tenacitate. Dar Acestea sunt doar câteva aspecte legate de provocările pe care inclusiv corupția ă, și ă, guvernanța de până acum le-a constituit și situația economică din țară de asemenea o constituie. Misiunea de observare a alegerilor a avut o contribuție pozitivă la un proces care poate fi încurajator. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum uh, președintelui delegației, domnul Fis. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund la întrebări și colegul meu, Javier, se va referi la subiectul Boko Haram pe care îl cunoaște mult mai bine decât mine. În primul rând, în ceea ce privește posibilitatea ca tensiunile să se mai diminueze. Eu vreau să vă spun că am mare încredere în poporul nigerian, am spus asta, este vorba despre niște oameni foarte uh, însetați de democrație. În general, rezultatul alegerilor a fost acceptat. Nigerienii controlează uh, situația și chiar depășesc poziția unora dintre conducătorii lor. Din păcate au fost lucruri care s-au întâmplat și am vorbit cu oamenii de acolo și am văzut că își doreau alegeri libere, că au spus să câștige cine câștigă, dar alegerile să fie libere. Știm că țara este într-o situație foarte complicată, că există multe grupuri religioase și etnice și situația este complicată, dar într-un final cred că poporul nigerian este pentru pace și acest rezultat a fost per ansamblu acceptat de toată lumea, inclusiv, aș spune, de mare parte din cei care au pierdut. Rolul Uniunii Europene. Nigeria este o țară foarte bogată. Uh, cooperarea cu Nigeria este diferită, nu avem genul de cooperare cu alte țări din Africa, dar trebuie să avem o mai bună, să ne asigurăm că este o mai bună distribuire a bogăției, lucru care nu se întâmplă în momentul de față. Și rolul Uniunii, Uni, Uniunii Europene este foarte important, spun eu, pentru a însoți această țară pe calea către democrație, pe calea schimbărilor care trebuie făcute. E important să fim uh, prezenți și în nord uh, cu Boko Haram, fără să intervenim însă în mod direct în acest război și să lăsăm nigerienii să fie cei care rezolvă situația cu ajutorul țărilor din regiune. Ei trebuie să rezolve situația alegerile, da, pot să fie legitime, fără îndoială că lucrurile n-au fost 100% clare. Mai ales situația sud-sud. Rezultatele nu au fost corecte în provinciile din sud. Sunt rezultate mm, imposibil de acceptat așa cum sunt. Însă, cred că profesorul Gega, președintele institutului care se ocupă de gestionarea alegerilor, INEC, și generalul Buhari au dat dovadă de mare înțelepciune. Generalul Buhari știa că uh, în urma um, sondajelor din Sud va câștiga alegerile și de aceea nu a contestat rezultatele din Sud, ceea ce s-a adus la necontestarea rezultatelor din Nord din partea celelalte, celuilalt candidat. Cum am spus, 55% voturi au fost pentru um, președintele ales, uh, lucru care a dus la un rezultat destul de clar și legitim. Am spus foarte clar, nu am constatat intenții de fraudă sistematică. Au existat niște probleme punctuale. Este adevărat? Așa cum ne-a spus domnul Nauser, a existat, există cerința, un senator câștigă 100.000 de dolari pe lună ca salar oficial și nu mai adaug nimic. Evident că este ceva impresionant, ba chiar scandalos într-o astfel de țară așa o situație. Și una dintre recomandările pe care le facem noi este ca candidații să poată să se prezinte direct, fără să treacă prin filtrul partidelor politice. Vom vedea dacă recomandarea noastră este acceptată. Uh, nu s-a comentat aici rolul femeilor, care este destul de redus. Și cred că aici trebuie să fie făcute um, eforturi. Apoi s-a spus că Nigeria este un exemplu în regiune. Acest rezultat, evident, este un rezultat foarte important pentru întreaga regiune. Migrația este foarte importantă, mai ales în nord, Eh, trebuie să se facă un efort ridicat pentru a crește nivelul educației și ar mai fi și chestiunea corupției. Știu că am vorbit mult, dar vreau să mă refer la corupție. Este un subiect important, corupția este foarte ridicată. Eu aș spune că inclusiv generalul Buhari are faima unui incoruptibil, sigur în standardele nigeriene, și acest lucru i-a convins pe oameni că ar putea să facă lucruri bune pe viitor. Trebuie să uităm, practic, trecutul, să începem de la zero și să fim foarte strict cu ceea ce se va întâmpla pe viitor, a spus. Și sperăm că așa să fie. Îi mulțumim lui Hans Peter Schake pentru cuvintele amabile. Uh, am fost șeful misiunii în Niger când a fost, el era uh, ambasadorul Uniunii Europene acolo, deci am avut nevoie și m-am bucurat de sprijinul său. Javier Nar, dacă ne permite, are un comentariu cu privire la Boko Haram, e foarte important. Boko Haram s-a născut în nord și acum uh, operează într-o zonă mult mai largă, ceea ce nu înseamnă că canurii se opun uh, armatei și guvernului nigerian. Este doar zona unde acționează Uh, există multe grupuri etnice reprezentate acolo, nu neapărat canuri în mare parte și nu este o mișcare ce ține doar de o anumită zonă, o zonă care evident este abandonată și este într-o situație economică inferioară față de restul țării. Situația este una specială și asta este și un lucru bun pentru că este mult mai ușor uh, să combați o uh, Uh, activitate criminală într-o zonă care nu este așa de populată. Este surprinzător să vedem uh, de cât de mulți bani dispune Boko Haram, mai ales într-o zonă unde nu există venituri ridicate și unde uh, încearcă să uh, controleze tranzitul din Chad în Nigeria, uh, există o sursă foarte mare de bogății, vitele care traversează respectiva regiune. Um, Dar oricum, cred că există finanțări și din alte surse. Uh, se vorbesc chiar despre uh, finanțări din partea nigerierilor din America de Nord, fiindcă doar din regiunea aceea nu pot veni banii. Zona este inoperațională pentru o gherilă, Uh, nu este împădurită și controlul este destul de ușor. De ce au făcut acest lucru? Pentru că armata Nigeriei nu este reprezentată acolo, corupția este absolută, uh, soldații nu se simt ca aparținând armatei pentru că nu sunt plătiți, nu există comandanți care să-i controleze și banii ajung doar la generali. În orice caz, armata nigeriană este umilită pentru că uh, Uh, este armata cea mai importantă din Africa și uh, au trebuit să cedeze în fața unui, unei armate mult mai mici, Chad. Deci, e foarte important să existe o uh, reformă importantă în armata nigeriană și trebuie să se redreseze, să se recupereze demnitatea. Buhari este un element prestigios și aduce cu sine și speranța. Merci. Merci. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. O să trecem acum la punctul 5 al ordinii de zi, dar v-am spus că suntem puțin în întârziere, de aceea vă rog să încercăm să câștigăm puțin timp. La punctul 5, incidența externă a politicii comerciale și de investiții a Uniunii Europene asupra inițiativelor public-privat în cele din afara Uniunii Europene. Dragi colegi, vă amintiți că la ultima întâlnire n-am avut timp să dezbatem proiectul de aviz al lui Brian, Brian Hayes cu privire la impactul extern al politicii comerciale și de investiții a Uniunii asupra inițiativelor public-private în țările terțe și nici amendamentele depuse de Brian Hayes. Astăzi avem posibilitatea să dezbatem toate aceste lucruri, de aceea voi da imediat cuvântul domnului Hayes. După care raportorilor fictivi care vor interveni și ei. Aveți cuvântul, domnule Hayes. Thank you very much, um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum am spus uh, pe drept cuvânt, am avut data trecută foarte puțin timp să analizăm acest raport, deci vreau să vă informez uh, pe scurt în legătură cu stadiul discuțiilor cu raportorii din umbră. Am avut 74 de amendamente din partea colegilor din toate grupurile politice și la o întâlnire recentă cu raportorii din umbră am avut uh, uh, o activitate uh, rodnică care a dus la șapte amendamente de compromis. În primul amendament de compromis reflectăm importanța investițiilor private și recunoaștem importanța lor pentru economia locală. În cel de-al doilea compromis, reflectăm beneficiile parteneriatului public-privat și necesitatea uh, parteneriatului public-privat în țările în curs de dezvoltare pentru um, a dezvolta domenii cum sunt energia și uh, comunicațiile. Sigur că a trebuit să ne concentrăm în acest al doilea compromis, să depășim sectoarele tradiționale telecomunicații și energetic. În cel de-al treilea compromis vorbim despre necesitatea de a crea garanții pentru ca parteneriatele publici private să fie manageriate corespunzător pentru a folosi uh, cele mai bune practici de management uh, care să ducă la uh, reușita Uh, parteneriatelor publici-private. În al patrulea compromis uh, trebuie creat un cadru legal pentru ca parteneriatele publici-private să se bazeze pe standarde de respectare a drepturilor omului și de transparență, inclusiv în ce privește uh, modelele de impozitare. În al cincelea rând, în cincelea set de compromisuri, ne concentrăm pe necesitatea ca parteneriatele public-private să se bazeze pe responsabilitatea corporatistă. În al șaselea ă, ne concentrăm pe rolul IMM-urilor în ce privește ă, ă, modul în care parteneriatele publici-private pot să stimuleze activitatea IMM-urilor. Cel de-al șaptelea compromis sugerează ca la nivelul comisiei să aibă loc un dialog structural cu toți actorii direct interesați, angajatorii, lucrătorii, pentru a crea încredere și pentru a stabili obiective comune. După aceea, domnule președinte, în încheiere, s-a făcut o propunere să avem și un amendament oral cu care am fost de acord în legătură cu problemele egalității de gen și rolul pe care egalitatea de gen poate să îl aibă în susținerea femeilor în lumea afacerilor, eh, inclusiv în eh, cadrul recurgerii la parteneriate public-private. Deci colaborarea cu raportorii din umbră a fost foarte constructivă. Mulțumesc și secretariatului Comisiei DV pentru activitatea desfășurată și cred că uh, uh, avizul va fi unul binevenit pe care vom supune la vot probabil la următoarea ședință a Comisiei. Președintele, mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Noizer. Mulțumesc și din partea mea, mulțumesc raportorului. Cred că uh, avem de a face cu un raport care uh, vis-a-vis -vis de parteneriatele public-private uh, are o atitudine foarte pozitivă, iar acest lucru este foarte important, că noi uh, știm foarte bine că dezvoltarea nu poate să aibă loc fără stimularea investițiilor private. Am găsit uh, soluții de compromis binevenite. Cred că am creat un cadru solid pentru activitatea viitoare, mai ales când este vorba despre respectarea unor standarde sociale și de protecția mediului înconjurător, de asemenea standardelor problematicii de gen dacă prin aceste condiții cadru vom putea uh, atrage sectorul privat, ar fi deja un mare uh, progres. Dar acest lucru trebuie să se întâmple în strânsă colaborare cu uh, organismele uh, care uh, activează pe plan național în uh, țările uh, partenere, astfel încât situația să devină una de tip win-win. Deci, grupul nostru politic va susține aceste amendamente de compromis și mulțumesc pentru colaborare. Mulțumesc, stimate coleg îi dau cuvântul acum doamnei Maria Ubuci. Mulțumesc. Raportarea noastră din uh, umbră nu este prezentă, dar în numele ei vreau la rândul meu să spun câteva cuvinte. Doresc să mulțumesc pentru acest raport foarte important. Uh, conține foarte multe lucruri pozitive și este important să le stimulăm. Aș mai atrage atenția și asupra faptului că Uniunea Europeană în politica pe care o dezvoltă trebuie să fie coerentă pentru a nu stimula cumva evaziunea fiscală, iar întreprinderile noastre trebuie să fie obligate ca în atitudinea lor vis-a-vis -vis de fisc să lucreze foarte transparent, iar sistemele noastre fiscale să se poată uh, instaura, să fie un model și în statele cu care colaborăm iar impozitele întreprinderilor noastre să fie plătite în țările în care ele acționează și să vină în uh, favoarea cetățenilor. Dar acum a venit în sală și raportoarea noastră din umbră și dacă îi veți da cuvântul, poate va avea ceva de adăugat. Mulțumesc. Uh, îi voi da cuvântul domnului Știer. Mulțumesc, uh, domnule președinte pentru uh, activitatea uh, desfășurată de raportor. Doresc să mulțumesc pentru că provocările uh, pe care le implică parteneriatul public-privat sunt foarte interesante pentru toate sectoarele industriale, inclusiv pentru donatori și pentru beneficiari, mai ales acolo unde există probleme financiare în statele Uh, partenere. Se creează sinergii, inclusiv în ce privește valorificarea uh, noilor tehnologii. Deci noi trebuie să încercăm să exploatăm la maximum parteneriatele publici-private, care pot fi foarte complexe în structura lor, pot să se bazeze pe competențele uh, anumitor instituții. Dar uh, trebuie să existe transparență, să nu există conflict de interese care uh, pot avea un efect negativ asupra parteneriatelor public-private în anumite circumstanțe. Dar acesta nu este un motiv de a renunța la parteneriatele public-private. Trebuie rezolvate toate problemele pentru ca ele să poată să funcționeze mai bine. Iar acest raport merge în această direcție și de aceea doresc să mulțumesc raportorului. la Dau cuvântul domnului Garenz. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru activitatea excelentă pe care a făcut-o. Mulțumesc de asemenea tuturor celor care au contribuit la aceste amendamente de compromis pe care le avem. Bineînțeles, subiectul este extrem de important. Practic, esența a fost spusă de cei care au vorbit înaintea mea. De aceea nu pot decât să aduc acordul grupului al de la tot ceea ce s-a spus până acum. Mulțumesc, spune președintele. Comisia dorește să intervină? Domnul Jensen, vă rog. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei doresc să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport care insistă asupra soluțiilor pe care parteneriatele publici-private le pot oferi și a beneficiilor pe care le pot aduce. Pot facilita în situații speciale anumite proiecte, astfel încât riscul financiar să fie partajat între sectorul privat și sectorul public. Asta reduce costurile pentru dezvoltarea infrastructurii care altfel ar fi suportate numai de sectorul public în legătură cu acest uh, proiect. Uh, insistăm deci asupra posibilității ca parteneriatele public-private să devină un element uh, cheie în țările în curs de dezvoltare. Și raportorul a insistat asupra Uh, necesității de a implica IMM-urile din Uniunea Europeană și din uh, țările partenere, um, prin, uh, inclusiv prin forma de subcontractare. Um, deci, este posibil în felul acesta ca marile companii să aducă fonduri în sectoare esențiale, dar în același timp să recurgă la subcontractanți care să se implice în respectiva afacere. Dar una din marile provocări uh, cu care se confruntă companiile uh, este lipsa de transparență în uh, piețele țărilor în curs de dezvoltare. Tocmai de aceea Comisia va insista asupra unor condiții mai transparente în relațiile comerciale și în responsabilizarea companiilor um, pentru ca uh, toate părțile implicate să respecte prevederile din acordurile de liber schimb. În felul acesta, parteneriatele public-private pot să joace un rol însemnat în dezvoltarea economică. Mulțumesc. Merci. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Hayes pentru concluzii. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul în această dimineață și mulțumesc și Comisiei pentru observații. Cred că uh, esența este că parteneriatele publici-private uh, pot fi o soluție pentru o dezvoltare durabilă, mai ales în țările în curs de dezvoltare și ca atare trebuie să înțelegem că um, activitatea parteneriatelor public-private depinde de clauzele contractuale, um, de tipul de contracte care se încheie, uh, pentru că trebuie să existe garanții și pentru sectorul uh, privat vis-a-vis -vis de problemele pe care sectorul public poate să le întâmpine. Deci parteneriatele public-private pot uh, să consolideze până la urmă și administrația publică uh, datorită acestor uh, contracte, dar trebuie valorificate cele mai bune practici. Există în statele noastre și exemple negative în care contribuabilii până la urmă nu au obținut uh, rezultatele uh, pentru uh, banii uh, avansați, rezultatele scontate. Deci, din acest punct de vedere, este nevoie de o îmbunătățire a administrației publice care să devină mai robustă cu sisteme uh, mai funcționale. Și cred că și rolul IMM-urilor, din acest punct de vedere, este crucial crucial pentru atingerea unor obiective economice durabile. Deci, ă, noi putem transmite o experiență pozitivă, inclusiv în ă, ce privește modul în care parteneriatele public-private pot fi valorificate și ă, recurgând la subcontractanți. Deci trebuie să existe un uh, mediu social propice, inclusiv problemele de gen, trebuie să-și găsească o uh, bună rezolvare, pentru că spuneam, în ultimii ani, în țările în curs de dezvoltare, am avut și o serie întreagă de exemple negative. Deci uh, trebuie să depășim acea fază pentru ca avantajele pe care parteneriatele public-private le pot oferi să uh, ducă la o dezvoltare pozitivă și noi în calitate de europeni uh, putem avea o contribuție din acest punct de vedere. Cred că avizul pe care uh, îl vom elabora va putea, din acest punct de vedere, să constituie un bun exemplu. Mulțumesc, domnule președinte. Je vous remercie. Je vous... Vă mulțumesc și eu și vă amintesc că votul pentru acest proiect de aviz al domnului Hayes va avea loc în cursul acestei după amieze. Mulțumesc! O să trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, cea de-a treia conferință mondială a Organizației Națiunilor Unite cu privire la reducerea riscului de dezastre, care a avut loc în perioada 14-18 martie la Sendai, în Japonia. prezentarea raportului de misiune a Comisiei DEV, care s-a derulat uh, în Sendai în această perioadă, 14-16 uh, martie, la a treia conferință mondială a Organizației Națiunilor Unite, privind reducerea riscului de dezastre. Comisia a fost uh, constituită din colegul nostru Guerrero Salom, care este și raportorul permanent pentru ajutor umanitar, și din Joachim Zeller. Îi dau cuvântul colegului nostru Guerrero. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu ocazia acest, acestei a treia conferințe mondiale cu privire la reducerea riscului de dezastre, am vrut din partea Parlamentului European să contribuim la dimensiunea parlamentară a combaterii consecințelor pe care le pot avea aceste catastrofe naturale. De aceea, cu ocazia acestei conferințe, s-a organizat o reuniune la care am participat la modul clasic. Am participat și eu la unul dintre colocviile legate de reducerea dezastrelor ca reprezentant al luptei împotriva acestor probleme. Am uh, fost secotat de domnul Seller și uh, am uh, colaborat Am participat împreună la conferință, el este mai expert decât mine în materie de bucătărie japoneză, pentru că de multe ori am mâncat împreună, vă spun acest lucru, dar pe lângă noi doi am mai fost în delegația oficială Elisabeta Gardini, domnul Costa. care au participat la dezbateri cu noi și ne-au ajutat să ne stabilim contribuțiile. În delegația Uniunii Europene au fost deci aceste persoane, relațiile cu uh, delegații, în cadrul delegației au fost nemaipomenite. Îi mulțumesc domnului Clar pentru tot ceea ce a făcut în această direcție și mulțumesc de asemenea comisarul Estiniadis, comisare Gheorgheva, cu ajutorul căreia am participat la mai multe reuniuni pentru a vedea cum se derula procesul de negociere. Obiectul conferinței, subiectul conferinței era o trecere în revistă mm, a cadrului de acțiune după o perioadă de 10 ani. un cadru de acțiune legat de această politică. Vreau să dorim să vedem cum a funcționat politica respectivă și astfel încât în perioada 2015-2030 să lucrăm și mai bine. Conferința de la Shanghai a fost uh, o componentă uh, importantă pentru că se află aproape de locul unde uh, a avut loc un um, cutremur important în Japonia, urmat de acel tsunami, um, distrugerea centralei de la Fukushima și așa mai departe. Aspectul dezastru natural sau risc natural um, din cauza unei catastrofe naturale era uh, practic prezent și uh, a trebuit să discutăm despre infrastructurile care trebuie construite în astfel de locuri. În timpul conferinței S-a întâmplat și uh, catastrofa din Vanuatu, plus uh, ciclonul Peană. Și am atras atenția asupra necesității de a ne crește eforturile pentru reducerea riscurilor, după care a avut loc acel nemaipomenit uh, cutremur groaznic din Nepal. După cum s-a spus deja, reuniunea a avut loc în perioada 14-18 martie a fost adoptat cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030. Este vorba despre un cadru uh, cu șapte obiective sau priorități globale, plus o întreagă serie de orientări. Dorim să, dorim să vedem cum au funcționat, cum a funcționat cadrul în cei 10 ani de dinainte. Vă voi prezenta mai întâi trei elemente. Nivelul de catastrofe naturale s-a menținut. Este foarte înalt, mai ales în ultimii, ultimii ani. Putem chiar să spunem că există o tendință de creștere a numărului de catastrofe uh, de acest tip față de ceea ce se întâmpla în uh, trecut. În timpul acestor 10 ani, 700.000 de, de persoane au decedat ca urmare a unor catastrofe naturale de diverse tipuri, un milion de persoane au fost rănite și peste 150 de milioane de persoane au trebuit să fie deplasate. Aceste cifre sunt cât se poate de îngrijorătoare cu privire la impactul semnificativ al unor astfel de fenomene asupra populației mondiale. Conform evaluării efectuate cu ocazia acestei conferințe, s-a insistat asupra alertei precoce, care permite uneori să se reducă astfel de efecte în cazul unor catastrofe de acest tip. Am ținut cont și de eforturile făcute de comunitățile locale în legătură cu evaluarea riscurilor și de un alt, o altă serie de factori care uh, se pare că uh, se repetă. În anumite cazuri, unele țări încearcă să iasă din dificultăți, dar uh, riscurile sunt tot mai crescute. În eh, la población de los desastres naturales, este evident că dezastrele naturale într-o societate dezvoltată au un impact mult mai redus față de impactul pe care l-ar avea într-o societate mai puțin dezvoltată. De exemplu, cu tremurul din Japonia și cel din Nepal. Evident, impactul este absolut diferit. Sărăcia și inegalitatea sunt și ele factori de risc. Schimbările climatice, la rândul lor, cauzează noi dezastre naturale, procesul de urbanizare lipsită de ordine care se, provoc, care se produce în multe țări, duce la factori care intensifică efectele dezastrele naturale. Apoi există dezvoltare de infrastructuri care nu iau în considerare impactul acestor dezastre și în multe cazuri există și o lipsă de capacitate instituțională în multe din țările unde se produc aceste dezastre. În ceea ce privește viitorul, în această conferință s-a pus accentul pe întreaga gamă de conferințe mondiale, gamă de conferințe mondiale pe subiectul dezvoltării. O să avem, am avut conferința în Sendai, apoi în Addis Abeba, apoi în New York, Paris conferința pentru schimbările climatice și s-a transmis ideea și domnul Serer și eu am făcut același lucru ca parte a delegației Parlamentului, că toate aceste eforturi să fie incluse în aceeași strategie de dezvoltare, în strategie de combatere a sărăciei, a dezastrelor și așa mai departe. Și asta, deși Parlamentul nu a aprobat o poziție oficială cu privire la conferința din Sendai, într-o anumită măsură a făcut acest lucru, însă integrând subiectul acesta al dezastrelor naturale și al ajutarelor umanitare în raportul privind obiectivele durabile de dezvoltare după 2015. Și au existat rezoluții ale Parlamentului, nu neapărat pe domeniul dezvoltării, dar care au abordat acest subiect al dezastrelor naturale. Această conferință a avut un impact dulce-amar asupra subiectului finanțării și uh, obligațiilor care revin țărilor dezvoltate față de țările mai puțin dezvoltate sau care necesită sprijinul. Și s-a amânat discutarea la Addis Abeba a aspectelor care țin de finanțare, ceea ce înseamnă că Parlamentul, atunci când va trimite reprezentanții săi la Addis Abeba, trebuie să fie foarte atent pentru a se asigura că în conferința aceea referitoare la finanțare, uh, reflectăm poziția comisiei noastre cu privire la contribuțiile pentru sprijinul de care au nevoie anumite țări. Au fost niște subiecte mai conflictuale, să spunem, în cadrul conferinței, ca întotdeauna în cadrul unei conferințe a Națiunilor Unite, când există peste 100 de țări reprezentante, o serie de instituții, societatea civilă și așa mai departe. Deci, evident, s-a dus și o luptă în ceea ce privește termenii uh, folosiți, limbajul folosit, pentru obiective. S-a menționat și responsabilitățile financiare și obligațiile financiare și, de asemenea, o problemă pe care noi, Parlamentul și Uniunea, dorim să o introducem în discuții, și anume să se ia în considerare faptul că conflictele armate care se desfășoară în lume în prezent sunt și ele niște dezastre naturale. Sigur, nu sunt dezastre naturale, sunt dezastre create de om, dar au un impact um, similar distrug populația și afectează ca toate celelalte dezastre. Știți ce se întâmplă în Siria, în Irak, în Republica Centrafricană, în Sudanul de Sud. Toate acestea sunt dezastre de natură armată. Și închei Aspectul pozitiv este că pentru prima dată se stabilesc uh, obiective globale care înainte nu existau și pentru prima dată sunt implicați toți factorii de la toate nivelurile. În discuții există elemente de transparență și responsabilizare și există și participarea grupurilor vulnerabile. Și acum trebuie să transformăm obiectivele globale în indicatori și să uh, Uh, implicăm, să angajăm toate țările și Parlamentul European și Uniunea Europeană pentru a duce mai departe această luptă. Se va crea un grup de lucru interguvernamental format din statele membre și susținut de ONU cu participarea partenerilor sociali și eu propun ca Parlamentul să continue să aibă o un cuvânt de spus în acest grup de lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Stimate coleg, dau cuvântul domnului Zeller. Da, este an. Mulțumesc și colegului Guerrero Salom pentru angajamentul său în această problematică și la conferința de la Sendai în primul rând, să mă gândesc la o chestiune formală. Ar trebui să ne gândim la regulamentul nostru. Conferința s-a desfășurat uh, timp de 5 zile, dar noi am putut și avem dreptul să trimitem o delegație pentru maximum 3 zile. Deci asta înseamnă că în miezul conferinței noi a trebuit să plecăm. Dar uh, mi se pare că ține de anecdotic, e absurd, pentru că abia spre finalul conferinței trebuiau să fie făcute intervențiile care să ducă la concluziile finale. Deci eu am rămas acolo, dar ca persoană privată nu am mai avut uh, parte, posibilitatea să vorbesc din poziție oficială ca membru al delegației Uniunii Europene. Cred că trebuie să ne regândim din acest punct de vedere regulile. După aceea, rezultatul conferinței. Chiar dacă nu uh, s-au stabilit obiective obligatorii pentru anii următori, rezultatele au fost uh, astfel încât nici măcar uh, foaia de parcurs n-a putut fi uh, respectată pentru că miercuri la ora 15 încă se mai discuta despre probleme care ar fi fost esențiale pentru țările în curs de dezvoltare, Europa, Statele Unite și pozițiile erau divergente. Catastrofele naturale din ultima vreme, fie că era vorba de Haiti, de Vanuatu sau de Nepal, acum demonstrează un lucru cu claritate. În toate aceste eh, țări, guvernele sunt foarte slabe, nu sunt capabile să-și protejeze cetățenii în contextul unor catastrofe naționale. Nu sunt minimalizate riscurile fie că e vorba de cutremure, fie că este vorba de inundații, de furtuni uh, uh, teribile. Nu sunt luate măsuri preventive și uh, nici după lucrurile nu sunt bine controlate. Iar în ce privește Fukushima, chiar la trei ani după uh, această catastrofă în care și 13.000 uh, de oameni uh, au pierit, în Japonia nu se mai văd acum urmele acestei catastrofe care a avut dimensiuni atât de teribile. Eh, bine, acum în ce privește Nepalul, constatăm că vin acțiuni de ajutorare, deci sosesc ajutoare, dar acțiunile de uh, distribuția acestor ajutoare eh, nu sunt bine coordonate. Eh, până și eh, țări în curs de dezvoltare doresc să contribuie cu ajutoare, dar nu există niciun fel de coordonare de distribuție. Deci trebuie să ne punem și întrebarea dacă noi punem bani la dispoziție în asemenea situații. Ce se întâmplă cu acești bani? Din câte știu eu, uh, urmările uh, cu tremurului uh, din Haiti încă sunt resimțite grav de către populație, deși sume mari de bani au luat direcția acestei țări. Unde au ajuns banii? În ce buzunare? În mod evident, nu, în primul rând, în folosul celor care aveau cea mai mare nevoie de ele. La conferința de la Sendai, reprezentanții ai societății civile au uh, intervenit și au spus că încearcă până la urmă să își ia destinul în propriile mâini pentru că nu au niciun fel de încredere în guvernele lor. Uh, deci solicită acum sprijin internațional în acest sens ca să poată reprezentanții societății civile, în primul rând, să intre în acțiune, să-și asume această responsabilitate. O altă chestiune foarte importantă și am fost rugat să, de către organizațiile respective să menționez acest lucru, era uh, legat de evitarea riscului de uh, catastrofe naturale. Noi știm că uh, atunci când au loc catastrofe naturale, în primul rând persoanele cu dizabilități sunt cele care au de suferit. În orice caz mai mult decât ceilalți. Noi ar trebui Uh, să uh, ne gândim uh, ca urmare a conferinței de la Sendai și la aspectele de incluziune a persoanelor cu dizabilități atunci când sunt formulate obiectivele unei dezvoltări durabile care urmează să fie adoptate la New York. Domnul Guerrero Salom uh, spunea că eu am o relație specială uh, față de Japonia. Da, uh, nu îmi place doar bucătăria japoneză, am și o noră care este japoneză și nepoata mea este un copil foarte reușit. Merci, merci, cher, cher coleg. Mulțumesc, mulțumesc, stimate coleg. O să dau acum cuvântul uh, unor colegi deputați, doi, însă vă rog să nu depășiți trei minute fiecare, pentru că deja suntem în întârziere. Domnul Gregorenț. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep uh, împrumutând o constatare făcută de domnul Țeler, când a spus că pentru um, a face economii mici, delegația nu a rămas mai mult de trei zile în loc să rămână până la finalul acestei conferințe. Mi se pare că trebuie să facem o solicitare la biroul Parlamentului pentru ca să se pună capăt unor absurdități de acest tip. Sau trebuie să dăm anumite impulsuri politice acompaniind uh, delegațiile oficiale ale Comisiei sau ale Uniunii Europene sau uh, nu mergem uh, nicăieri pentru că nu putem să rămânem decât trei zile în loc de cinci. Repet, trebuie să punem capăt unor astfel de situații absurde. Acest tip de întâlnire este în același timp utilă, dar și pentru faptul că se prezintă tot felul de profesiuni de credință. Cum poate fi apreciat rezultatul unei astfel de uh, conferințe? Eu am fost în Salvador în 2003 după ce a avut loc un uh, cutremur. Profilul victimelor era foarte ușor de stabilit. Cum se întâmplă de fapt în astfel de catastrofe naturale, majoritatea victimelor uh, sunt persoane extrem de sărace, pentru că și în Salvador sunt oameni care au buzunarele mai degrabă pline, dar sunt și săraci. Persoanele care trăiesc pe versanți, de exemplu, majoritatea au fost afectate, respectiv îngropate sub uh, valuri de nămol, de pământ și așa mai departe. Cum poți să previi o astfel de situație? Păi, trebuie să deplasezi persoanele în locuri mai sigure. Există deci o dimensiune de urgență și o dimensiune pe termen lung pentru uh, dezvoltare. Cred că Oricât de generoasă și empatică ar fi această profesiune de credință, ea merită uh, să uh, fie și testată din punct de vedere al rezistenței, mai ales în ceea ce privește disponibilitatea noastră de intervenție, mai ales în momentele în care catastrofele se petrec, pentru că s-a verificat nu odată că mai ales în Mediterana acum câteva zile, că diferența între declarații și uh, acțiunile pe care suntem capabili să le uh, producem în momentul uh, petrecerii catastrofelor este destul de mare. Domnul Guerrero a insistat și asupra dimensiunii bugetare sau financiare. Are dreptate, trebuie să fim coerenți în activitățile noastre. Există o legătură între această conferință și cea din Addis Abeba legată de finanțare. De aceea trebuie să fim intransigenți și să spunem că uh, nu uh, niște costuri mai mici ar trebui să fie cele mai importante, ci nu economiile, ci uh, faptul că noi trebuie să participăm, să avem un răspuns legat de multiplicarea catastrofelor naturale și că niciodată nu am asistat la o, uh, concentrare atât de mare a catastrofelor uh, sau a dezastrelor naturale în care au avut loc uh, uh, atâtea victime. Va trebui, deci, să încercăm să răspundem într-un mod cât se poate de pertinent legat de nevoile financiare sau bugetare. Și de aceea cred că delegația noastră a onorat efectiv Parlamentul și Comisia din care facem parte, motiv pentru care îi mulțumesc și Uh, o asigur de uh, ajutorul nostru pentru conferința de la Addis Abeba. Mulțumesc. <clears throat> Acum dau cuvântul doamnei Otala. Vă rog, trei minute. Puheenjohtaja, paljon lyhyempikin aika riittää. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc delegației și colegilor noștri pentru aspectele acestea extrem de importante care țin de conferința de la Sendai. Comunitatea internațională trebuie să știe care sunt obiectivele dezvoltării durabile, așa cum ne-a spus domnul Zeller. Vreau să mă refer la comentariul tehnic făcut de domnul Keller, dar văd că nu mă ascultă. Vă puteți pune căștile, fiindcă sunt sigur că, că nu înțelegeți finlandeză. Vreau să mă refer la chestiunea tehnică pe care ați menționat-o. Ați spus că ați putut rămâne acolo doar trei zile, după care a trebuit să rămâneți personal la o conferință așa de importantă. Avem o reuniune mâine pentru delegații și vreau să menționăm acolo această situație, astfel încât să vedem de ce regulile permit o ședere de doar trei zile pentru delegații. Este absurd, evident. Costurile cu deplasarea sunt în cea mai mare parte legate de zbor, deci ele sunt acoperite oricum. Mulțumesc! Dau cuvântul acum comisiei. Domnul Ian Clark, trei minute, vă rog. Rămânem la trei minute, vă rog. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Îi mulțumim domnului Guerrero Salom pentru acest raport foarte clar în ceea ce privește conferința. Îi mulțumesc și pentru informațiile pe care ni le-a oferit. Activitatea coordonată a instituțiilor europene și a statelor membre a fost uh, excelentă și ne-a ajutat să ajungem la un rezultat foarte bun. Cu toți am făcut uh, eforturi pentru a transmite același mesaj, mai ales în ceea ce privește ajutorul oferit. Fără îndoială, negocierile au fost mai dificile decât ne așteptam, însă rezultatul uh, este unul pozitiv. Există aspecte inovatoare menționate în raport. Vreau să mă refer doar la faptul că s-a trecut de la gestionarea dezastrelor la gestionarea riscurilor. Prin urmare, începem să abordăm riscurile, nu doar încercăm să facem față dezastrelor după ce s-au produs. Este un lucru foarte important. S-a făcut legătura și cu sănătatea, știință și tehnologie și, de asemenea, cred că merită să ne uităm la 47D, unde se vorbește despre uh, cooperare și dezvoltare, mainstreaming. Se vorbește despre asistența de dezvoltare multilaterală și bilaterală, care trebuie să se axeze pe riscurile de dezastru. Un alt aspect important de gestionat. Comisia va cartografia acțiunile pe baza rezultatului acestui document și implicațiile pentru diverse politici este deja clar că legislația referitoare la protecția civilă și la legislația de protecție a mediului um, este deja inclus în acest cadru de acțiune. Prin urmare, cred că suntem bine poziționați atât pentru implementare cât și pentru lecțiile pe care sau învățămintele pe care le putem oferi comunității internaționale. Ați menționat Alte conferințe sunt extrem de importante. Este important să existe o generalizare a finanțărilor în cazul conferinței ADIS. Foarte important. În ceea ce privește mm, obiectivele de durabilitate, trebuie să fie discutate, trebuie să ne asigurăm că ele se regăsesc în documentul final. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Guerrero pentru a trage concluziile. Vă rog să încercați să vă limitați la 3 minute intervenția. Mulțumesc. Chiar un minut. Sunt de acord cu discuția aceasta cu privire la prezența pe 5 zile. Cred că este logic că dacă mergi la o reuniune internațională să poți rămâne pe întreaga durată. Trebuie, într-adevăr, să ne implicăm mai puternic în Addis Abeba și să uh, susținem finanțarea pentru eforturile de reducere a riscurilor. Vă mulțumesc pentru comentarii și în încheiere, și iată sunt la un jumătate de minut, vreau să-i mulțumesc lui Cadri, prezent aici, pentru ceea ce a făcut, pentru că pe lângă uh, faptul că a lucrat foarte bine, s-a deplasat de la uh, gară până la Uh, centrul uh, de conferințe și a și cinat uh, bucate japoneze. Mulțumesc, dragi colegi. Propun să trecem la următorul punct, pentru că suntem în întârziere. Suntem deci la punctul 7, unde vorbim despre evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări uh, în ceea ce privește guvernanța, protecția socială și dezvoltarea în țările în curs de dezvoltare. Suntem în întârziere, așa că o să dau direct cuvântul doamnei Eli Schlen în calitate de raportor. Vă rog. Grazie, președinte. Dunque, sono stati presentati... Eh, mulțumesc, domnule președinte. Au fost 157 de amendamente Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și membrilor din toate grupurile politice care au contribuit pentru îmbogățirea acestui raport. Am constatat cu plăcere că o mare parte a acestor amendamente se îndreaptă în aceeași direcție. Unele îmbogățesc foarte mult raportul și în multe cazuri sunt de acord cu conținutul lor. Constat cu plăcere de asemenea că nu există poziții foarte divergente între grupurile politice pe majoritatea subiectelor abordate în raport, cu excepția câtorva aspectei. Diversitatea de puncte de vedere și de sensibilități se Uh, regăsește la nivelul unei expresii sau unei nuanțe. Prin urmare, cred că sunt niște uh, probleme la care putem găsi niște soluții de compromis. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați respectat structura pe care noi am vrut să o dăm raportului, cu corpul de considerente care reflectă situația actuală, dimensiunea fenomenului și diversele dificultăți cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește evaziunea și frauda fiscală și apoi planul de acțiune în 10 puncte pe care le am propus. Sunt convinsă că până în 1 iunie la vot putem să colaborăm constructiv pentru a include cea mai mare parte a contribuțiilor dumneavoastră extrem de prețioase pe care le-am citit în aceste două zile și să ajungem la un document care să se bucure de sprijin larg. Însă există și noi paragrafe care sunt propuse în amendamente, deci nu e puțină muncă de făcut și de aceea am nevoie de colaborarea dumneavoastră pentru a mă asigura că raportul rămâne suficient de scurt, că este un plan de acțiune în câteva puncte care să determină comisia să acțiune. E important dacă vrem să avem un raport clar cu un mesaj politic puternic uh, pentru negocierile de la Addis Abeba și pentru a avea un impact acolo. În această după-amiază va avea loc votul pe aviz în Comisia Econ. Încă de la început am colaborat cu raportorul Hugh Baie, care este autor, coautor al amendamentelor mele și cred că vom putea cu ușurință să integrăm avizul Econ în raportul nostru pentru a Uh, consolida dimensiunea internă a Uniunii. Mă opresc aici din intervenție și vreau să vă ascult pe dumneavoastră. Acum mulțumindu-vă încă de la început pentru contribuție. Mulțumesc. Dau cuvântul raportorului din umbră, colegul Rubi, pentru început. Ja, recht herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult și eu doresc să îi mulțumesc lui Eli Schlein Cred că am reușit să realizăm împreună un raport foarte bun. Noi dorim să acordăm un sprijin, să fim de folos și cât mai repede cu putință, pentru că noi constatăm că în multe țări situația nu s-a îmbunătățit, din potrivă s-a înrăutățit, tocmai de aceea în ce privește impozitarea și evaziunea fiscală trebuie să existe uh, baze uh, foarte stabile. Runda de la Doha, pe lângă facilitățile comerciale, prevede și domeniul politicii de dezvoltare, Aid for Trade, și cred că finalizarea ultimei runde este una din cele mai importante sarcini pentru Comisie, pentru că în felul acesta putem veni în ajutorul unor țări. Noi ă, dorim însă ca țările în curs de dezvoltare să fie sprijinite pe termen lung pentru a putea să se elibereze de dependența financiară și să poată să-și constituie sisteme ă, fiscale ă, robuste runda de la Doha prevede până la urmă eliminarea uh, unor uh, obligații vamale, dar uh, în felul acesta nu trebuie să existe până la urmă pierderi în încasări. Trebuie ca sistemul administrativ din acest punct de vedere să fie funcțional astfel încât finanțele să nu aibă de suferit. Sistemul de impozitare trebuie să stimuleze creșterea, trebuie să stimuleze pentru mulți întreprinzători să acționeze funcționeze, să devină independenți, mai ales întreprinderile care sunt uh, doar unele familiale, uh, trebuie să poată să joace un rol din ce în ce mai important, să uh, nu fie dependente, pentru, că a putea, pentru a putea să ajute și pe alții. De aceea trebuie ca sistemul fiscal să fie bine echilibrat, să poată până la urmă să contribuie la crearea de noi locuri de muncă pe piață. Eu cred că, mai ales în ce privește uh, TVA-ul, uh, ar trebui să fie astfel conceput încât impozitarea muncii să nu fie supradimensionată. În felul acesta uh, trebuie să fie stimulată ajutorarea spre autoajutorare. Prioritățile partidelor populare sunt să se combată evaziunea fiscală, în, mai ales în țările în curs de dezvoltare, să existe um, transparență, să existe structuri corespunzătoare ale statului de drept, inclusiv la nivelul justiției și fiscului, um, pentru ca um, să fie funcționale sistemele de impozitare. Trebuie ca preocupările în acest sens să fie semnificative un procentaj de 0,5% în favoarea creării acestor sisteme, cred că ar fi corespunzător. Sistemele să fie Uh, asemănătoare celor din țările noastre uh, și în țările în curs de dezvoltare. Acestea ar putea să fie o bază pentru a atrage investitorii în țările în curs de dezvoltare, um, ceea ce ar duce la crearea uh, de locuri de muncă în țările în curs de dezvoltare și crearea de prosperitate și în aceste țări. Mulțumesc, spune președintele. Îi dau din nou colegului, cuvântul colegului nostru Gărel. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când vorbesc, vorbesc și numele lui, lui Michel uh, din grupul nostru politic, mulțumesc pentru această um, activitate extraordinară a raportoarei și voi încerca să rezum chintesența filozofiei care se află la baza introducerii amendamentelor pe care le-am propus. Este vorba despre responsabilitatea internațională și națională în același timp pentru țările în curs de dezvoltare, uh, responsabilitatea le aparține. Trebuie să știm dacă zebra este un cal negru cu dungi albe sau un cal alb cu dungi negre. Cu alte cuvinte, lipsa de resurse explică faptul că un stat este incapabil să impoziteze și statul care nu poate să-și îndeplinească aceste funcții regaliene explică o economie subterană care se dezvoltă și uh, uh, nenumăratele persoane care nu-și plătesc uh, impozitul sau fluxurile internaționale care um, sunt, uh, care depășesc practic incapacitatea acelor țări în care se uh, dezvoltă anumite uh, tipuri de fraudă fiscală. Ce putem face? Asistență tehnică, bineînțeles, dar acesta nu este decât un răspuns, un răspuns tehnic la problemă, pentru că asistența este tehnică. Putem de asemenea să ajutăm țările să fie mai performante în ceea ce privește uh, impozitarea și colectarea acestora, dar trebuie creată o întreagă bază, un sistem uh, care trebuie un guvern care să dea orientări, care să fixeze obiective, care să aibă, așa cum spunea și domnul Rubic, o perspectivă asupra dezvoltării economice și din acest punct de vedere eu nu sunt nici sceptic și nici uh, pesimist în legăturile cu țările africane, pentru că sunt unele care și-au dezvoltat foarte bine infrastructura, care și-au dezvoltat de asemenea uh, instituții pentru colectarea impozitelor, există chiar țări care au o capacitate enormă de uh, a face economii, țări care au uh, dezvoltat fonduri și care împrumută inclusiv Europei. Deci uh, asistăm la inversarea rolurilor. Noi, practic, suntem cei care ar trebui să împrumutăm, dar iată că suntem împrumutați de țări pe care cu ani înainte le împrumutam noi. Trebuie deci să punem, să implementăm structuri foarte clare, foarte corecte. Ceea ce mi se pare dificil nu este implementarea unei administrații care să gestioneze astfel de situații. Aș putea să reamintesc și existența unor adevărate parlamente alese prin vot universal direct, o societate civilă care însoțește toate aceste mișcări politice. Dar vreau să insist asupra faptului că în multe dintre aceste țări uh, există o perioadă de tranziție între o economie informală și o economie formală. Și aș vrea să fac o distinție între aceste două tipuri, între economia informală și cea subterană. Cea informală este singurul singura modalitate de existență pentru o populație lipsită de absolut orice. Această economie informală este una care nu plătește impozite, prin definiție. Și câștigurile reduse generate de o astfel de economie nici măcar n-ar putea fi supuse impozitării. De aceea cred că ar trebui să ne aplecăm și asupra acestei probleme, pentru că experiența Uh, pe care o avem noi în legătură cu neplata impozitelor în momentul în care se ajunge la o economie formală riscă să dureze. Trebuie să, uh, să fim atenți. Este o problemă de pedagogie, de didactică pe care ar trebui să o dezvolte țările respective. De asemenea, cred că este foarte util și Comisia confirmă acest lucru prin diverse instrumente de care dispune. Este important să perseverăm pe această cale, să dăm sprijin bugetar, o primă pentru responsabilizarea uh, acestor state. Trebuie de asemenea să ne gândim la concentrarea uh, în sectorul, uh, în sectoarele mari, mai ales uh, și mai ales la promovarea guvernanței, a bunei guvernanțe în aceste țări. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Sanchez. Vă rog. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe Eri și pe echipa sa pentru eforturile făcute, pentru că vorbim de un proiect foarte bun. Textul uh, include elementele de bază necesare pentru a ajunge la un cadru care să ajute la combaterea evaziunii și fraudei fiscale, care sunt obstacole în calea guvernanței, protecției fiscale și dezvoltării țărilor noastre. Avem ca exemplu ceva ce am găsit în acest raport, și anume necesitatea de a consolida uh, informațiile publice, companiile pentru fiecare țară, măsurile care clarifică proprietatea companiile și mecanismele de schimb de informații fiscale. Uh, se menționează necesitatea de a înființa un organism internațional care să abordeze acest subiect și care uh, să nu mai facă ca normele fiscale să se facă cu ușile închise, excluzând astfel uh, 80% din țările lumii. Ce ne place de asemenea este faptul că și uh, raportul de gen este bine reflectat în document. Sunt niște precizări de făcut totuși. În primul rând, credem că trebuie să fie consolidată ideea că sărăcia nu este singura problemă ce trebuie să fie abordată. Trebuie să avem în considerare și inegalitățile. Și de aici ceea trebuie, spunem că trebuie să arătăm explicit în text că distribuirea bogăției pentru a asigura justiție socială trebuie să facă parte din toate politicile fiscale și trebuie să, acest lucru trebuie să se întâmple în mod gradual. Credem de asemenea că trebuie să se facă trimitere la diferitele instituții financiare de dezvoltare din statele membre, nu doar la Banca Europeană de Investiții, atunci când se cere luarea de măsuri pentru a evita ca intermediarii financiari um, să poată să se folosească de paradisurile fiscale. Și apoi, în ceea ce privește coerența politică pentru dezvoltare cu tratatul de la Lisabona, e important să vorbim și despre acordurile referitoare la dubla impunere pe care le avem între statele membre și statele în curs de dezvoltare. E vorba de acorduri care permit să evite dubla impozitare a companiilor, dar de fapt acestea nu fac decât să submineze capacitatea acestor țări de a colecta venituri fiscale și adesea veniturile transnaționale folosesc aceste acorduri și um, fondurile respective nici nu mai rămân în statele europene, ci ajung în vreun paradis fiscal. Și de aceea trebuie să luăm măsuri ca aceste companii să plătească impozite acolo unde își produc, de unde își produc veniturile. Sperăm că aceste idei să se regăsească în raportul final și încă o dată mulțumim foarte mult pentru ceea ce ați făcut. Merci. Je donne la parole à... Mulțumesc. Are cuvântul doamna Odela. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori de asemenea să-mi exprim mulțumirea față de activitatea desfășurată de către eh, raportor și de către colegii din umbra. Cred că Acum încercăm să obținem o coerență a politicii pentru dezvoltare și a fost interesant să văd cât de uh, repede uh, problematica impozitării pe plan internațional s-a transformat într-o problemă esențială și nu să se discute și la Addis Abeba și la New York mai târziu în timpul acestui an. Aș dori să insist asupra faptului că propunerea uh, raportoarei este foarte importantă și anume um, um, formula și uh, comisia care se ocupă în clipa de față pe plan uh, comunitar de problemele de impozitare să se transforme într-un fel de organism interguvernamental uh, care să se bazeze pe convenții interguvernamentale, dar să prevadă și sancțiuni față de țările care nu respectă aceste formule de impozitare, pentru că trebuie până la urmă să devină un organism cu competențe Uh, valabile. O altă chestiune, uh, uh, transparența operațiunilor extractive în țările în curs de dezvoltare, pentru că au fost menționate o serie întreagă de inițiative care au fost luate în acest sens, inclusiv inițiativa privind transparența în acest domeniu, pentru că ar putea să devină un fel de blueprint legislativ uh, pentru viitoarea legislație internațională în acest domeniu și cu siguranță este uh, uh, utilă formula pentru țările în curs de dezvoltare care încearcă să uh, păstreze o parte din uh, profitul pe care industria extractivă îl obține în țările lor. De asemenea, trebuie să existe o atenție corespunzătoare pentru sursele regenerabile de energie, dar cred că și aceste criterii de transparență ar trebui să fie extinse și asupra altor resurse. Paradisurile fiscale de obicei sunt localizate în țările sărace în ce privește conversia economică, eu cred că uh, poate că am putea găsi soluții pentru a îmbunătăți situația oamenilor din aceste țări să susținem țările în curs de dezvoltare să-și dezvolte sistemul judiciar și uh, să poată să valorifice și practici care să contracareze spălarea de bani și alte forme de evaziune fiscală. Iar ceea ce a spus domnul Gărenț aici despre uh, economia de suprafață și cea subterană, cred că într-adevăr uh, trebuie să existe uh, și a, uh, aici uh, posibilități de contracarare a economiei construcții subterane pentru ca și antreprenorii din uh, țările în curs de dezvoltare până la urmă să poată să uh, contribuie la crearea de bunăstare pentru cetățeni. Eu sper că acest uh, raport să se bucure de o susținere puternică, să devină o voce puternică în Uniunea Europeană în favoarea unui sistem de impozitare echitabil. Mulțumesc, spune președintele. Îi dau cuvântul colegului nostru știer. Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte scurtă, pentru că și colegul nostru, Paul Rubiș, a evocat poziția PPE. Dar vreau și la rândul meu să mulțumesc colegei Eli Schlein pentru pregătirea acestui raport. Am colaborat foarte bine și în cazuri precedente când am discutat despre cadrul pentru dezvoltare globală, și acum am reușit să elaborăm un raport detaliat în această problematică care sperăm să fie util și într-un cadru mai larg al pregătirilor noastre uh, pentru conferința de la Addis Abeba privind finanțarea pentru dezvoltare. Cum am spus și cu ocazii precedente, uh, trebuie să transmitem un mesaj foarte puternic, trebuie să fim foarte uh, clar concentrați pe probleme să nu introducem în discuție toate subiectele, iar în ce privește primul aliniat din acest text este foarte clar pentru că face un apel la Comisie să elaboreze un plan de acțiune. Asta solicităm de fapt, asta așteptăm din partea Comisiei și uh, sperăm să primim din acest punct de vedere o comunicare a Comisiei. Problema de combatere a evaziunii fiscale este esențială și uh, aici trebuie să ținem seama și de uh, problema de uh, fluxurile de capital ilicite de asemenea, cred că acesta trebuie să fie mesajul principal. Deci, poziția mea în acest schimb de vederi este să o ajutăm pe Eli ca în colaborare cu raportorii din umbră să transmită un mesaj foarte clar, foarte concentrat, să nu fie diluat prin supraîncărcare cu diverse aspecte colaterale. Pentru că este foarte important în acest moment ca din partea Parlamentului European European să se transmită un mesaj foarte clar către Comisie într-o manieră uh, operativă. Și uh, sigur vom înainta amendamente, uh, dar repet, insist asupra nevoii de uh, a avea un mesaj concentrat și clar. Mulțumesc. Merci, cher collègue. Mulțumesc, stimate coleg. Dau cuvântul acum comisiei. Domnul Nans? Vă rog, vă rog de asemenea să aveți o intervenție concisă, vă acord trei minute, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să salut acest raport. Este un raport foarte eh, bun, foarte binevenit. Eh, Comisia s-a implicat în discuțiile pe marginea acestui raport. Aș vrea să vă amintesc că acum 5 ani, în 2010, Comisia a publicat o comunicare în legătură cu evoluțiile în domeniul fiscalității. Ne-am bazat pe susținerea Comisiei dumneavoastră din Parlamentul European. Deci, Comisia um, a dovedit că își asumă un leadership în acest domeniu. În 2010 am organizat la New York uh, un eveniment uh, dedicat acestei tematici în perioada în care a avut loc adunarea generală a Națiunilor Unite și după cum s-a și menționat aici, ne concentrăm pe uh, organizarea unei administrații domestice uh, și se va afla în centrul atenției noastre și în pregătirea conferinței de la Addis Abeba în domeniul politicii de impozitare. Deci asta dovedește preocuparea Comisiei în ultimii 4-5 ani și problemele interne legate de piața internă, de fluxurile de capital ne preocupă și bineînțeles că toate aceste măsuri care țin de politica fiscală le vom introduce în planul pe care Comisia îl va prezenta înainte de uh, desfășurarea acestei conferințe iar uh, o parte din problemele care se vor afla în planul de acțiune uh, figurează deja în uh, proiectul de document pe care îl pregătim pentru acest eveniment. O preocupare pentru noi este să transformăm acea comisie ONU de taxare într-un organism interguvernamental da, trebuie să susținem acel organism și ă, există o susținere și la nivelul Națiunilor Unite. Am colaborat cu colegii ă, de la DG ă, Tax, dar există încă aspecte importante care necesită o discuție înainte de a realiza acest pas. În ce privește țările în curs de dezvoltare, Ă, abordarea noastră este să susținem crearea de capacități ă, la nivelul administrațiilor fiscale, dar o altă chestiune importantă este să ă, creăm garanții pentru ca țările în curs de dezvoltare să poată să participe pe picior de egalitate în discuțiile internaționale în ce privește fluxurile ilicite de capital și aplicarea unor standarde eh, funcționale de contracarare a fenomenelor de evaziune fiscală. Noi păstrăm legătura cu Parlamentul European, cu Comisia dumneavoastră și eh, vom ține seamă de propunerile pe care le faceți pentru a le introduce și în documentul pe care îl pregătim eh, înainte de derularea evenimentului de la Addis Abeba. Sì, grazie. Eh... Mulțumim tuturor. Vă mulțumesc pentru aceste intervenții, fiindcă v-ați referit la niște subiecte foarte importante care se regăsesc în raport, începând cu colegul Rubi, căruia îi mulțumesc. Mi-a plăcut să văd că în amendamentele domniei sale se regăsește o poziție comună în ceea ce privește nevoia de a consolida implicarea pentru asistență tehnică, pentru că deocamdată acesta este departe de a fi suficient. Sunt de acord și cu cele spuse de colegul Gheorenț, asistența tehnică este o parte a soluției și de aceea, cu planul de acțiune, încercăm să dăm o abordare globală pentru diferitele soluții care pot exista pe această chestiune. Apoi s-a menționat economia informală, foarte importantă. Ați subliniat acest lucru în mai multe amendamente și fără îndoială putem discuta despre asta. Un alt subiect la care v-ați referit Mă gândesc aici în special la doamna Hautala și doamna Sanchez, subiectul transparenței, care evident este esențial, este centrul practic discuțiilor OCDE atât în ceea ce privește nevoia de a cunoaște beneficiarii finali, Uh, nu doar în sectorul bancar, ci și în alte sectoare, cât și în ceea ce privește nevoia de a cunoaște formele de proprietate. Îi mulțumesc și colegului care a menționat inegalitățile. E un subiect la care țin foarte mult, la care am lucrat împreună cu colegul Stir, care îi mulțumesc, fiindcă este un element esențial. Nu e vorba doar de sărăcie, trebuie să vedem și cum evoluează lucrurile. Știți că am lucrat la Sustainable Development Goals și atenția uh, sărăciei trebuie să fie combinată cu atenția dată și distribuției inegale a bogăției. Subiectul este deci unul foarte important. Și apoi principiul coerenței politicilor de dezvoltare, care practic este un punct central al raportului și al discuției noastre. Avem deci toate elementele pentru a ne continua discuția, mulțumesc și comisiei. Există câteva subiecte pe care sigur va trebui să discutăm și să facem eforturi, asta e clar. Și E important să insistăm pe anumite subiecte, printre care nevoia de a ne asigura că atunci când se încheie acorduri internaționale cu privire la impozitare, acorduri fiscale, nu există un dezechilibru între distribuirea drepturilor, de, uh, drepturilor fiscale. Acesta este un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere, pornind de la modelele existente, de exemplu modelul ONU, care este menționat în raport. În ceea ce privește The UN Taxation Committee, Comisia aceasta fiscală ONU, este important să pornim de la propunerile de compromis ale Comisiei ECON. Văd că există un consens transversal între grupurile politice că trebuie să insistăm pentru a ne asigura că există o participare maximă pe bază de egalitate a țărilor în curs de dezvoltare la toate discuțiile referitoare la finanțele și impozitarea globală, lucru care deja sunt foarte strâns conectate. Mulțumesc și așteptăm următoarea întâlnire cu raportorii din umbră pentru a colabora împreună. Mulțumim, stimată colegă! Dați-mi voie să vă spun că acest raport va fi supus la vot pe 1 iunie în comisia noastră. Propun să trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, eficacitatea demersurilor de combinare a finanțelor acordate prin intermediul facilităților regionale de investiții cu creditele acordate de instituțiile financiare în scopul sprijinirii politicilor externe ale UE. Alors, euh, je demande aux experts. De aceea aș vrea să invit experții să ni se alăture aici în față. Rebecca. Merci. Monsieur Carel. Domnul Carel. Donc nous avons... Bun, avem astăzi plăcerea de a avea alături de noi pe domnul Karel Pinsten, președintele cel de-a treia camere a Curții de Conturi Europene, autorul raportului Eh, special de care ne ocupăm, care ne va prezenta câteva concluzii ale acestui raport, apoi doamna Karin Sue, responsabilă cu politicile de dezvoltare UE în cadrul Act Alliance UE, Asociația Organizațiilor eh, care reprezintă bisericile lumii, ne va prezenta un punct de vedere al societății civile în ceea ce privește rolul implicării în politica de dezvoltare. Vă mulțumim pentru prezență și avem și o a treia invitată, doamna Constance Gall, directoare pentru relațiile instituționale și afaceri publice ale BEI, care ne va oferi mai multe informații cu privire la modul în care o instituție similară băncii folosește mixajul în activitatea de finanțare. Mulțumim, domnule Constanț Can, pentru prezența alături de noi. Dragi colegi, în acest mandat este prima dată când se discută subiectul acesta al combinării finanțării, mixajul. Doamna Zimneș, Besei Bario, uh, va lua cuvântul după ce vor interveni invitații noștri pentru a prezenta poziția comisiei și apoi vor interveni și restul colegilor pentru că vor avea ceva de spus, iar subiectul va fi apoi reluat și în cadrul următoarelor reuniuni, fără îndoială. Vă rog să încercați să nu depășiți 10 minute cu intervențiile dumneavoastră. Și acum dăm cuvântul invitaților. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte fericit de fiecare dată când pot să revin în Parlamentul European. Aș vrea mai întâi să mulțumesc uh, colegilor noastre pentru invita invitația pe care ne-au uh, adresat-o uh, pentru a le prezenta ceea ce facem. Și, uh, de asemenea, aș vrea să fac o mică introducere, după care voi comunica observațiile și, în final, voi încerca să trag niște concluzii în câteva puncte care, după părerea noastră, merită atenția dumneavoastră. Și voi continua în engleză. Această combinare a finanțărilor reprezintă, de fapt, o combinare a creditelor cu împrum- nerambursabile cu cele rambursabile pentru a oferi o forță fondurilor de dezvoltare care vin din partea Uniunii Europene. În ceea ce privește deci această combinare, această potențare, principalul aspect este obiectivul, dorința de a rezolva situațiile investiționale suboptime, situații în care investițiile în mod uh, contrar nu ar fi suficient de profitabile, în care am avea un profil de risc excesiv sau în țări care sunt puternic îndatorate. O să încep prin a mă referi la perioada dinainte de 2007. Uniunea Europeană a avut o serie de acțiuni, dar în 2007 Comisia a creat 8 facilități de investiții regionale care acoperă întreg domeniul cooperării externe. Deci există 8 facilități de investiții regionale care Um, acoperă zona Caraibilor, Asia, țările învecinate și așa mai departe. Toate acestea au o structură în trei dimensiuni, organic, strategic, executiv și tehnic. Important de constatat este că inițiativele pentru propunerea de proiecte vin din partea instituțiilor financiare, deci nu din partea comisiei. Și ca să vă faceți o idee cu privire la sumele alocate din 2007, vorbim despre 2,1 miliarde de euro. O sumă combinată cu donațiile care vin din alte părți și prin combinare se ajunge la peste 22 de miliarde de euro pentru perioada 2007 2013. Asta doar ca să vă faceți o idee cu privire la importanța sumelor de care vorbim. Peste jumătate din proiecte se axează pe sectorul transportului și energiei. Prin urmare, vorbim despre niște sume foarte mari care, în caz contrar, n-ar fi putut să vină din partea sectorului privat. Și câteva lucruri despre uh, audit. Ce am verificat? Am verificat eficacitatea, deci nu eficiența, ci eficacitatea demersurilor de combinare a finanțărilor acordate acestor instituții de creditare cu uh, creditele care vin din partea instituțiilor financiare. Acesta este principalul obiectiv al activității noastre de audit și am avut și două uh, sub întrebări, una referitoare la înființarea și gestionarea facilităților și cealaltă referitoare la avantajele urmărite. Concret, am analizat două facilități, EU Africa Infrastructure Trust Fund și Neighborhood Investment Facility. 30 de proiecte în total, 15 și 15, și Proiectele reprezintă peste 70% din fondurile oferite ca granturi. La ce concluzie am ajuns? În primul rând, am constatat că facilitățile de investiții regionale au fost create în mod corespunzător. Prin urmare, în ceea ce privește înființarea, nu sunt probleme. Felicitări, îndrăznesc să spun. Însă am constatat că modul în care Comisia gestionează facilitățile are de suferit de pe urma unor neajunsuri. S-au înregistrat progrese la nivelul comisiei între timp. Cum am spus, proiectele au fost inițiate în mod normal de instituțiile financiare și comisia uh, răspunde la propuneri mai degrabă decât să le prezinte. Apoi sunt selectate o serie de proiecte adecvate și am constatat că evaluarea comisiei nu s-a axat în mod corespunzător pe plus valoarea și pe suma granturilor europene, pentru că comisia nu s-a implicat în mod suficient. Și proiectele care au fost aprobate sunt relevante, într-adevăr, însă datele cuantificate nu sunt uh, compilate la nivelul comisiei. Prin urmare, valoarea estimată a proiectelor sau avantajele nu s-au putut concretiza în mod adecvat. Cel puțin Comisia nu a putut demonstra acest lucru. În timp, implicarea Comisiei a crescut, însă nu suficient în ceea ce privește delegațiile, așa cum probabil ne așteptam și credem că și în prezent acest nivel de implicare nu este suficient. Apoi, în ceea ce privește selectarea tipurilor de granturi și valoare, 1,2 miliarde pe perioadă de 6-7 ani, nu s-au stabilit criterii pentru stabilirea valorii granturilor, de asemenea, nu a fost clar cum au fost hotărâte aceste sume. În teorie, instituțiile financiare pot stabili o dobândă mai ridicată decât normal și eh, aceasta poate fi acceptată prin includerea unui grant în pachetul financiar. Prin urmare, am constatat că există uh, Uh, riscul ca avantajul granturilor să nu se transfere direct și în totalitate beneficiarilor. Adică există alte instituții care fac bani de pe urma acestor granturi. Un alt aspect se referă la rambursările în avans, care sunt suficient, uh, inutil de ridicate și într-un volum chiar prea mare odată ce granturile au fost aprobate și acordurile sunt semnate, s-au oferit prea multe fonduri în avans, am constatat în urma activității de audit și ca urmare mulți bani rămâneau în bănci fără să producă nimic. De exemplu, în cazul parteneriatului UE-Africa au rămas acolo o an de zile. Se constată la pagina 22 din document. Uneori, pe lângă cele 8 facilități, mai există și un sistem mm, cu subfacilități și criteriile pentru acordarea subcreditelor erau destul de largi, de generale sau vag formulate, se spune în document. Apoi, gestionarea implementării granturilor de către comisie. Ca să mă exprim în mod general, această gestionare este destul de variată. Delegațiile UE sunt responsabile pentru monitorizarea acestui lucru, însă, cum am spus, acestea nu s-au implicat în mod suficient. Monitorizarea nivelului de performanță este de asemenea limitată și nestructurată până în momentul de față, prin urmare, dar vreau să spun că acest audit s-a încheiat cu 17-18 ani în urmă. Apoi, dacă încercăm să vedem care sunt avantajele acestor combinări, constatăm că avantajele nu au fost realizate în totalitate. Pe scurt, am analizat 30 de proiecte și În mod normal, comisia ar trebui să demonstreze foarte clar plus valoarea înainte să acorde granturile și să lanseze o inițiativă. Comisia a putut face acest lucru doar în jumătate din proiecte. Deci 15 din cele 30 de proiecte nu erau prea clare uh, care era plus valoarea. În orice caz, Comisia nu a putut demonstra această plus valoare. Nu existau analize convingătoare pentru a arăta că granturile sunt necesare pentru ca uh, creditele respective să poată fi luate. O altă parte referitoare la combinare, de data aceasta una pozitivă, este faptul că permite Comisiei să exercite o presiune crescută în ceea ce privește formularea de politici și de modul în care se creează politicile. Prin urmare, Comisia are un potențial crescut de a uh, obține ceea ce se dorește, potențial care a fost exploatat de Comisie, dar nu la maxim, după părerea noastră. Nu o să intru în alte detalii. Un ultim punct referitor la observații se referă la coordonatarea donatorilor. Vorbim despre un impact pozitiv uh, asupra coordonării donatorilor. Aici lucrurile au fost în regulă și pe de altă parte, așa cum adesea se întâmplă, vizibilitatea fondurilor UE deocamdată este una extrem de limitată. Deci coordonarea este bună, dar limitatea vizibilitatea este slabă în cazul acestor proiecte combinate. Și în încheiere niște concluzii, dacă analizăm eficacitatea, concluzia este că, în general, vorbind de eficacitate, înființarea este în regulă, posibilele avantaje ale combinării nu sunt uh, exploatate la maxim sau nu sunt realizate la maxim, deci pentru cele 30 de proiecte auditate nu s-a dovedit clar pentru toate. Informațiile primite pentru acordarea de granturi nu erau suficiente, nu erau suficient de bine centrate și plus valoarea a putut fi demonstrată doar la jumătate, în cazul la jumătate din proiecte. Și de asemenea, mai există și problema cu acordarea avansurilor în valori prea ridicate. În ceea ce privește coordonarea între partenerii de dezvoltare la diferite niveluri, au fost luați, au fost făcuți pași importanți și suntem de părere că Comisia nu a exploatat suficient potențialul producerii unui impact pozitiv al acestor proiecte. De asemenea, vorbim despre o vizibilitate redusă pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Garin Sueta are cuvântul acum. Ce? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a vorbi în fața dumneavoastră ă, din partea societății civile. Sunt membră a Concord, dar și în numele Concord și a altor organizații. Am uh, formulat o serie întreagă de preocupări, uh, am început un dialog cu Comisia, cu predecesorii dumneavoastră, dar și cu reprezentanții unor bănci în legătură cu această problemă foarte importantă a demersurilor de combinare a finanțărilor, fiind o preocupare importantă pentru Uniunea Europeană. Ah, menționa o serie întreagă de documente pe care le-am adus cu mine. A existat o analiză uh, efectuată în America Latină vis-a-vis -vis de aceste facilități regionale de investiții s am făcut o serie întreagă de recomandări încă acum doi ani. Am să spun că societatea civilă salută raportul Curții de Conturi și recomandările făcute. Una din principalele noastre preocupări este că Uniunea Europeană și statele membre uh, se pare că uh, stimulează această modalitate de asistență fără să existe o analiză de uh, risc, o analiză de impact. Dar trebuie să existe și asemenea date și trebuie să existe transparență și o administrare responsabilă a banilor contribuabililor europeni. Trebuie deci să existe și în acest punct de vedere această adiționalitate vis-a-vis -vis de demersurile de combinare a finanțărilor. Există la nivelul societății civile și preocupări pe care le-am exprimat într-o scrisoare și am avut o reacție din partea doamnei Eva Jolie, care a condus această comisie și din partea domnului Bart Stas Aici se spunea că această combinare a finanțărilor uh, trebuie să se concentreze pe niște priorități uh, politice și trebuie să fie avute în vedere respectarea obiectivelor politice europene, reducerea sărăciei, structura guvernamentală și provocarea provocările uh, uh, din punct de vedere democratic și de asemenea continuitate a demersurilor. Deci ne așteptăm uh, o evaluare din partea Comisiei a acestor demersuri de combinare a finanțărilor, pentru că eu sper ca și preocupările formulate de Curtea de Conturi Parlamentului European și reprezentanții societății civile să fie respectate de către Comisie în monitorizarea pe care urmează să o facă. Aș vrea să mă mai refer la câteva aspecte. Există uh, necesitate de a partaja riscul și de a minimiza uh, riscurile uh, la nivel guvernamental, pentru că demersurile de combinare nu trebuie să implice riscuri, uh, trebuie uh, să uh, respecte condițiile în care se realizează. Trebuie să existe planuri clare pentru ca infrastructura să fie sustenabilă, durabilă și uh, în momentul finalizării proiectului. În ce privește o asumare democratică, este important ca toate părțile direct interesate să fie implicate în proiecte, iar structura, guvernanța eh, pe plan local eh, trebuie să fie informată sistematic, eh, de asemenea și statele membre ale Uniunii Europene, Parlamentul European, delegația specializată dar și parlamentele naționale, sectorul privat, sindicatele, comunitățile locale trebuie să fie informate uh, trebuie să existe uh, și un proces de uh, consultare prealabilă a cetățenilor înainte de implicarea în proiecte. Pentru că este nevoie de o creștere a transparenței documentele referitoare la noile proiecte trebuie să fie accesibile publicului larg, inclusiv în ce privește procesele de uh, achiziții publice. Comunitățile trebuie să aibă posibilitatea să analizeze mecanismele care urmează să devină funcționale pentru că uh, nu există deocamdată uh, informații în legătură cu proiectele, cu analizele de impact care se fac cu excepția acelui fond fiduciar Uniunea Europeană Africa, nu există uh, site-uri specializate pentru informarea publicului larg. Este necesar, cum a spus și reprezentatul curții de conturi să existe un proces de analiză de impact care să respecte standarde ridicate. Pentru că aici este vorba despre uh, bani uh, publici în aceste formule de combinare a finanțărilor și câteodată nu se aplică în statele partenere acele condiții de aceleași garanții ridicate ca uh, cele care funcționează în uh, Uniunea Europeană. Deci și Curtea de Conturi a vorbit despre implicarea unor granturi în aceste proiecte dar uh, cel mult la jumătatea uh, nivelului proiectului. Pentru uh, noi, ca reprezentanți ai societății civile, este șocant că aceste resurse publice pentru dezvoltare sunt folosite și de către băncile de investiții, pentru că, de fapt, este vorba de bani care sunt necesari necesari în țările mai puțin dezvoltate pentru domenii cum sunt educația, educație durabilă, uh, ajutorarea refugiaților, uh, iar aceste observații sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât uh, există preocupări la nivelul băncilor multilaterale în uh, ce privește uh, coordonarea unor fluxuri private. Este, de fapt, nevoie de o uh, implementare a acestui capital în scopul dezvoltării. Este nevoie de o responsabilizare a guvernelor în act demersurile din acest domeniu, pentru că altfel apar situații care pe noi, reprezentanții societății civile, ne uh, îngrijorează. Să ne gândim uh, de asemenea la o analiză făcută în Guatemala, a fost prezentată în uh, această încăpere, a fost un proiect care a fost susținut de instituțiile internaționale a fost și aprobat de către mecanismul Uniunii Europene, uh, ONU pentru o uh, dezvoltare uh, ecologică curată. Dar văzând cum acest proiect a creat de fapt riscuri pentru mediul înconjurător din uh, Guatemala, uh, înțelegem de ce a existat o opoziție a cetățenilor vis-a-vis -vis de acest proiect. Dacă cei care dezvoltă asemenea politici nu sunt mai atenți în legătură cu modul în care angajează instituții internaționale uh, și um, finanțatori privați în asemenea proiecte, cred că rezultatele nu vor fi cele uh, scontate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Îi voi da acum cuvântul doamnei Constanț Can din partea Băncii Europene de Investiții. Uh, thank you for the, uh, kind invitation to, uh, be here today. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și aș vrea să spun că apreciem auditul care a fost realizat la nivelul curții de conturi. Cred că există și s-au spus deja câteva chestiuni importante de către domnul uh, Pinkston. Concluzia a fost legată de această combinare a finanțărilor că a fost uh, eficientă, dar uh, S-a vorbit și despre o mai bună documentare a valorii adăugate a acestor demersuri și eh, despre necesitatea unei mai mari vizibilități. Este un subiect pe care l-am eh, discutat și eh, ieri cu reprezentanții statelor membre. Anul 2015 este un an declarat an al dezvoltării în care ă, sigur că agenda pentru dezvoltare trebuie să fie mai vizibilă pentru toată lumea. Banca Europeană de Investiții operează în statele ACP în cadrul acordului de la Cotonou, dar și în uh, alte regiuni uh, în cadrul uh, mandatului extern de acordare de credite. Combinarea finanțărilor este un aspect foarte important în activitatea noastră în afara Uniunii Europene, iar BI este um, o bancă care se bazează pe uh, politici publice și care investește în dezvoltarea durabilă. Um, um, din acest punct de vedere, competențele băncii sunt concentrate pe problematica uh, unei uh, durabilități în crearea unei infrastructuri durabile prin proiectele pe care le finanțăm avem un sistem de uh, obligații și vis-a-vis -vis de standardele sociale și de uh, protecția mediului înconjurător uh, în legătură cu vis-a-vis -vis de proiectele pe care le aprobăm. Deci, uh, Uh, o combinare a finanțărilor cu uh, granturi permite ca banca să financeze proiecte pe care altfel nu ar fi putut să le financeze. Noi folosim granturi pentru uh, subsidii legate de dobânzi și pentru, evident, uh, respectarea uh, constrângerilor uh, care să favorizeze durabilitatea. Sigur că ne dorim atragerea și altor investitori, pentru că altfel investițiile atât de importante în domeniul infrastructurii nu ar fi posibile. Avem contacte cu statele partenere avem contacte cu cei care uh, promovează proiectele de dezvoltare, pentru că uh, trebuie să fie proiecte care să poată fi uh, avizate favorabil pentru acordarea de credite. Am colaborat din acest punct de vedere și cu Uniunea Africană, am ținut seama de prioritățile cheie din perspectiva Uh, Uniunii uh, Africane în ce privește dezvoltarea infrastructurii, sectorului energetic, inclusiv cu accent pe resursele regenerabile de energie. Iar în ce privește necesitatea transparenței, uh, mă bucur că s-a făcut trimitere la site-ul existenți, pentru că noi ne publicăm pe site proiectele care urmează să se deruleze. Din punctul nostru de vedere, transparența este foarte importantă. Noi uh, avem uh, contacte regulate cu reprezentanții societății civile și acest lucru se întâmplă de mai bine de trei ani avem o zi întreagă dedicată la Luxemburg discuțiilor cu reprezentanții societății civile um, pe marginea proiectelor care, din perspectiva uh, dumnealor, constituie preocupări. Există mecanisme de control la nivelul uh, băncii, există un mecanism în uh, care pot fi formulate plângeri de către uh, reprezentanții societății civile și noi avem din acest punct de vedere concluziile de asemenea publicate pe site, deci problemele care țin de necesitatea transparenței le luăm foarte în serios. Iar în ce privește valoarea adăugată, în 2012, noi la nivelul băncii am introdus un cadru pentru managementul rezultatelor V-am împărtășit și dumneavoastră prin rapoartele pe care le-am publicat, acesta de pildă pe care vi-l arăt a fost publicat anul trecut, rezultatele acestei activități de monitorizare privind valoarea adăugată a proiectelor, a impactului pe care proiectele finanțate de noi le-a produs. Aș vrea să vă dau și câteva exemple concrete legate de combinarea finanțării, care din punctul nostru de vedere a fost o reușită. Știm că energia este o mare provocare pentru Africa și mai ales valorificarea resurselor regenerabile. Știm de asemenea că uh, milioane de oameni uh, nu au acces la surse de energie în Africa. Am finanțat uh, un proiect de 75 de milioane de euro care conectează mai multe țări, între Liberia până în uh, Guinea, uh, în legătură cu uh, piața și sectorul energetic. Deci am putut să creăm o rețea energetică funcțională care uh, Uh, va contribui la dezvoltarea economică și la creșterea nivelului de trai. De asemenea, va crea un grad ridicat de stabilitate în regiune iar uh, comunitățile rurale de asemenea vor putea fi conectate la această rețea. Uh, iar subsidiile de 12,5 uh, milioane uh, de euro vor putea să aducă um, un spor de dezvoltare în Sierra Leone. Un alt exemplu pe care doresc să le duc este legat de sectorul privat și de IMM-uri. Aici, asistența tehnică pentru crearea de capacități a fost o preocupare cheie în ce ne privește. De pildă, facilitatea de finanțare privată în estul Africii, care ne-a eh, permis eh, să creăm capacități pentru intermediarii financiar eh, pentru crearea unui sistem bancar în această regiune a Africii o asistență tehnică de 3 eh, milioane eh, a creat posibilitatea stimulării acestor instituții financiare și de asemenea, întreprinderile private au putut să beneficieze de această facilitate. Deci, pentru a conchide, dacă dorim să uh, demonstrăm că uh, suntem angajați în demersurile de dezvoltare, trebuie să existe și investiții private în aceste țări, pentru a completa uh, instrumentele de finanțare de care dispunem noi, dar să o facem într-o manieră durabilă. Deci, combinarea finanțărilor uh, în urma experienței noastre este o soluție binevenită și eu cred că și în perioada de după 2015 vom putea contribui astfel în realizarea obiectivelor unei dezvoltări durabile. Mulțumesc! D'accord, on me souffle dans les oreilles que euh, notre commission... Mi se șoptește că acum se află în comisia noastră vizitatori din Congresul Statelor Unite, cărora le dorim bun venit în comisia noastră. Merci, merci, madame. Mulțumesc, doamnă. O să dau cuvântul colegului, colegii noastre, Tereza Jimenez, Jimenez pentru a interveni. Muchísimas gracias, señor Ponga. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întâi de toate vreau să mulțumesc pentru intervențiile pe care le-am auzit din partea reprezentanților Curții de Conturi. Mulțumim și doamnei Sove și doamnei Constanța, director la relații, pentru relații de investiții Comisiei BEI. În calitate de raportor și de reprezentant al cetățenilor care fac parte din Europa și care doresc ca lucrurile să fie clare în ceea ce privește activitatea noastră, consider că avem de-a face cu un raport interesant, pozitiv, pentru că vorbim de transparență, iată un act de transparență, faptul că acest subiect este făcut public subiect care pare destul de dificil de înțeles de majoritatea parlamentarilor, pentru că pentru asta există puține persoane în sală, nu se înțelege cum funcționează acest instrument. Uh, nu dorim ca acest blending să rămână un subiect de neatins pe care nu-l înțelege nimeni. Vrem să înțelegem despre ce este vorba și de aceea acest raport um, este foarte interesant pentru că prezintă instrumentul ca fiind unul pozitiv, care funcționează, care este sigurare neajunsurile lui pe care dumneavoastră l-ați semnalat și um, ați semnalat și critici pozitive cu privire la ce poate fi îmbunătățit, este totuși un instrument bun care funcționează și nu trebuie să fie lăsat deoparte. Nu putem spune, bun, nu este transparent, prin urmare nu mai trebuie să fie utilizat. Dați-mi voie să prezint o critică oarecum constructivă din partea mea pentru comisie și anume cred că ar trebui să vedeți, aveți un raport mai bun cu parlamentarii, în sensul că noi ar trebui să putem participa la reuniuni, este foarte import, important acest lucru. N-am putut participa la aceste întâlniri și acest lucru a redus gradul de implicare al Parlamentului. Cred de asemenea că subiectul acesta este unul sensibil pentru opinia publică, pentru că trebuie să știm cum să folosesc banii și pe mine mă preocupă două aspecte. În primul rând, o valorizare a acestei propuneri, să se concretizeze, să vedem uh, dacă se verifică fiabilitatea celor implicați acest lucru, sigur, se înțelege de la sine, dar fără îndoială că este un factor care trebuie scos în evidență pentru că evaluarea propunerii nu trebuie să se uh, limiteze la bifarea unor criterii birocratice. Trebuie să se evalueze utilitatea și impactul acestui proiect pentru țara și populația care îi se adresează. Este important să fie implicați cetățenii care să știe cum a fost uh, utilizat acest instrument și ce s-a obținut cu el. Un alt aspect important are legătură cu um, centrarea instrumentului. Pentru că acest instrument să aibă cu adevărat un impact social, este foarte important atunci când se folosească fonduri de cooperare pentru dezvoltare, că partea grant să fie condiționată de implicarea uh, Uh, părților sociale și private. Acest lucru este important din punctul meu de vedere pentru că uh, granturile nu trebuie să ajute doar la acordarea de credite, trebuie să fie axate pe bunul, pe binele comun al celor implicați. Aceasta este o viziune socială pe care trebuie să o veți în vedere atunci când se implementează și finalizează acest proiect. Este de asemenea util să se îmbogățească documentarea pentru fiecare evaluare și trebuie să existe și o abordare axată pe dorința de a maximiza posibilele avantajele acestui proiect. În acest sens, este important uh, să subliniem rolul pe care îl joacă delegațiile Uniunii Europene care sunt prezente la fața locului, care cunosc cel mai bine țările respective. Apoi, criteriul alocării fondurilor este foarte important, astfel încât asociații noștri, partenerii noștri să-și uh, asume responsabilitățile de finanțare și de atingere obiectivelor. este un aspect foarte important care trebuie avut în vedere pentru ca acest proiect să faciliteze dezvoltarea și pentru a ne asigura că nu um, cauzăm îndatorarea în exces a anumitor țări care se implică în aceste proiecte. În acest sens, Trebuie să ne asigurăm că riscurile nu sunt uh, ridicate, prea ridicate, lucru care a fost menționat aici, și aș vrea să știu și cum am putea îmbunătăți durabilitatea pe termen lung a acestui proiect. Pentru că există situații în care se vine cu un proiect și apoi nu se prevede cum va continua, cum vor continua aceste proiecte. Și un proiect care poate părea pozitiv în urma evaluării, pe termen lung, nu o să spunem că a despărut ca aburi în deșert, dar oricum n-a dus la niște rezultate care să justifice fondurile investite. S-ar putea utiliza aceste fonduri care să fie alocate uh, dacă se asigură o durabilitate, o continuitate a proiectului. Dacă nu, s-ar putea să sfârșim prin a rămâne cu nimic în urma unui proiect. De asemenea, trebuie să vedem cum societatea civilă poate fi mai mult implicată în luarea de decizii, la fel și Parlamentul European și să facem mai multe pentru a crește transparența. S-a menționat aici de mai multe ori lipsa de transparență, lucru îngrijorător. Apoi, plus valoarea a fost de asemenea menționată dacă ați spus că în cazul la 15 proiecte nu se poate dovedi plus valoarea. E o valoare destul de mare, e îngrijorător, dacă îmi permiteți. Și, în final, o întrebare rapidă. Cum credeți că Guvernanța și securitatea din multe țări din Africa au de suferit de pe urma terorismului și a diferitor atacuri, uh, sunt afectate de aceste proiecte. Vreau să facem legătură și cu subiectul vizibilității pe care l-ați menționat, pentru ca lucrurile să fie mai simple, dar mai vizibile, lucrurile făcute de Uniunea Europeană, pentru că de atâtea ori percepțiile asupra Uniunii Europene sunt negative. Iată un instrument care ne-ar putea ajuta să îmbunătățim lucrurile. Mulțumim! stimată colegă. Dau acum cuvântul colegilor membri. Aveți 5 minute fiecare, vă rog, ca să încheiem în limita de timp. Charles Gorenz, deci. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă simt prea bine în astfel de discuții și o să vă spun de ce. Acuzatul, comisia în acest caz, Uh, cere să vorbească și va putea să o facă la sfârșit. De ce nu mă simt bine? Pentru că mă întreb dacă ținem seamă de adevăratele cauze sau lacune despre care ați vorbit. E clar nivelul nostru de expertiză, de cunoștințe profesionale, de experiență, dar ne spuneți că există lacune în materie de gestiune. Uh, cui pot fi ele atribuite? Spuneți că există lacune în ceea ce privește monitorizarea, cui pot fi atribuite aceste uh, lacune. Și mai spuneți că proiectele nu sunt uh, uh, suficient de vizibile foarte bine. Dar aceste trei lacune nu sunt oare legate de faptul că nu mai avem omenește vorbind mijloace pe care să le consacrăm acestor operațiuni? toată lumea ne arată cu uh, degetul, OCD-ul și alții, pentru că nu avem suficiente resurse de personal pentru gestiune, dezvoltare, monitorizarea acestor proiecte. Dacă aceasta este situația, atunci înseamnă că avem o problemă în cadrul sistemului însuși, este o problemă sistemică. Fie această exigență de reînnoire este adevărată și trebuie să acordăm întreaga atenție acestei problematici, fie este vorba despre uh, o cauză pe care acest raport o prezintă ca fiind uh, destul de um, critică sau importantă de aceeași, în același timp ne întrebăm dacă uh, există suficiente mijloace pentru subcontractare. Dacă și subcontractarea suferă de aceleași constrângeri ca și comisia, atunci problema se deplasează de la un nivel la altul. Aceleași cauze duc la aceleași efecte. Prin urmare, trebuie să ne gândim care este cauza de pornire. Și trebuie să spunem foarte clar că în cadrul Parlamentului European și în cadrul acestei comisii, care nu reacționează ca toate celelalte comisii, avem de-a face cu un sistem care ne invadează, ne năpădește, ne domină și care se află sub presiunea unei anumite mentalități care încearcă să ne antreneze într-un curent care vrea să facem tot mai multe cu mijloace tot mai puține și nu putem să acceptăm acest lucru. Cred că este una dintre circumstanțele atenuante pe care trebuie să le acordăm comisiei agenții de execuție, mi se spune, sunt și ei privați de mijloace, pentru că le sunt tăiate mijloacele, uh, au foarte multe ore de muncă. Dacă există un domeniu în care agenții de execuție sunt implicați, ei bine, acesta este domeniul, blendingul, combinarea finanțărilor. Este un domeniu foarte complicat și trebuie să facem apel la uh, profesioniști. Uh, Altfel spus, e ca și cum am încercat să facem economii uh, din uh, onorariul unui arhitect pentru o casă pe care vrem să o construim și despre care credem că va fi mai bună dacă îi dăm doar 5% arhitectului în loc de 10%. E adevărat, arhitectul primește onorarii destul de importante, dar și calitatea uh, casei este foarte importantă. De aceea trebuie să avem grijă ce procent acordăm. Un al doilea element. În acest domeniu, cred eu că ne aflăm într-un domeniu riscant sau al riscului. Oare suntem uh, capabili să dezvoltăm o cultură a riscului? Pentru că dacă trebuie să facem apel la finanțări private, și mai ales publice și dacă finanțele private nu uh, Uh, funcționează decât prin um, injectări de fonduri uh, publice, atunci uh, e o situație problematică. Problema sectorului public devine importantă când vorbim și despre proiecte care vizează reducerea sărăciei. Putem avea un proiect extraordinar într-o țară în curs de dezvoltare și să nu ne gândim la impactul asupra scăderii sărăciei. În acest caz, sunteți mai performanți în ceea ce privește rezultatul, dar dacă, în schimb, faceți un proiect de formare și îl introduceți într-un domeniu total necunoscut, îi consacrați uh, mijloace mai importante. Cred că trebuie să discutăm și despre aceste criterii de apreciere. Criteriile de apreciere, de evaluare, trebuie să facă parte din proiect încă din faza de concepere a Și cred că dacă vrem să um, acoperim lacunele pe care le menționați în raportul dumneavoastră atunci va trebui să acordăm niște mijloace uh, umane suficiente, astfel încât pe viitor să nu mai existe aceste probleme și să avem uh, discuții cu uh, responsabilii comisiei în prealabil. În tradiția noastră, în rapoartele pe care le avem cu instituțiile europene și la nivelul comisiei, la nivelul angajaților. Uh, lucrurile se întâmplă foarte bine și avem un raport legat de capacitatea de programare a comisiei de, uh, făcut de un coleg de-al nostru. Comisia are o capacitate foarte mare din punct de vedere profesional și un talent deosebit în uh, finalizarea programării. N-am văzut niciodată un funcționar lipsit de competențe. Um, cu foarte uh, puține excepții uh, și cu circunstanțe atenuante. Dar, repet, colegii noștri sunt extrem de profesioniști și, din punctul meu de vedere, ar trebui să putem dispune de astfel de resurse umane suficiente și apte să Uh, lucreze astfel încât criticile care au fost atrezate astăzi să nu mai fie posibile. Mulțumesc, stimate coleg. Dau acum cuvântul foarte repede domnului Zeller, rugându-l să respecte cele 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că problema e în altă parte. Nu avem de a face cu proiecte clasice de asistență pentru dezvoltare, pentru că cele trei bănci care uh, stimulează dezvoltarea Banca Europeană pentru Dezvoltare și Reconstrucție, celelalte bănci, BEI, stimulează proiecte pentru dezvoltare în țările în curs de dezvoltare și în țările emergente. Aici este vorba de criterii bancare și aici se face și o analiză de risc pentru ca banii care sunt investiți în marile proiecte de infrastructură să uh, fie valorificați corect și să aducă băncii și un oarecare profit. Eu cred că trebuie ca aceste uh, studii de risc să fie efectuate foarte corect. Eh, pentru că eh, eh, se realizează de fapt mai bine decât procedează de pildă investitorii chinezi. Dar aceste mijloace financiare ale băncii pot fi completate de către mijloace financiare din partea Comisiei în baza unor avansuri eh, financiare sub formă de granturi. Aici, mijloacele pe care Comisia le pune la dispoziție trebuie să servească exact obiectivelor pe care le solicităm noi în rezoluțiile noastre, să fie investiții în proiecte de infrastructură pentru ca uh, și standardele noastre vis-a-vis -vis de mediul înconjurător și standardele vis-a-vis -vis de situația socială să fie respectate. Deci uh, este nevoie de o pregătire mai uh, minuțioasă. Trebuie să se facă studii de impact vis-a-vis -vis de mediu, vis-a-vis -vis de uh, planul social, de bunăstarea cetățenilor. Asta nu poate să ă, o facă banca, dar ă, experții de la, din partea comisiei ar putea să facă aceste studii de impact. Deci, banca pregătește un proiect de amploare colaborează cu firmele care trebuie să transpună în practică aceste proiecte. În același timp vin granturile prin facilități de investiții în, uh, spre beneficiari, dar eu nu știu cine sunt acești beneficiari, cine primește banii. Iar uh, Banii aceștia vor fi administrați așa cum îmi doresc eu ă, pentru susținerea infra, proiectelor de infrastructură, să ne gândim și ce a spus ă, reprezentanta societății civile. Banii aceștia vor fi astfel implementați încât și standardele noastre vis-a-vis -vis de mediul înconjurător și vis-a-vis -vis de populația locală ă, să fie respectate. Dacă ar exista un asemenea studiu de impact, lucrurile ar avea rost din punctul meu de vedere. Să ne gândim că este vorba de sume mari. În mult anterioara perioadă a fost vorba despre 1,3 miliarde pe care le-am pus la dispoziție facilităților de investiții de acest tip. Dacă nu există o coordonare între eh, cei doi factori implicați eh, în realizarea obiectivului, avem o problemă și uh, va trebui să uh, regândim lucrurile, să le reanalizăm uh, și să solicităm atât comisiei cât și băncilor să colaboreze mai bine. Mulțumesc, stimate coleg. Vă da cuvântul acum comisie. Robert. Domnul Robert Eidolfi. Merci, monsieur le président. Uh, thank you, monsieur. It is, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Este bine ca la final să intervină comisia în calitate de părât, să spunem. Am astăzi onoarea să fiu ultimul care intervine. Întâi de toate, dați-mi voie să mulțumesc curții de conturi. Nimic din ce se spune în acest raport um, nu a fost neapreciat de noi. Ne-am asumat tot ceea ce conține acest raport, toate recomandările. De fapt, am început chiar înainte ca mm, raportul să se finalizeze. Și uh, ca să vă informez, dați-mi voie să vă spun că acest raport se bazează pe, practic, primele 30 de proiecte din această operațiune de combinare 2008-2009. Am început uh, finanțarea în 2007 cu EITF și în 2008 cu facilitatea de pentru vecinătate. Sigur că există probleme de început și suntem de acord că sunt multe de făcut, dar de atunci, în aceste 18 luni care au trecut de când ați încheiat raportul, uh, am avut alte proiecte de aceea apreciem realitatea raportului, nu o negăm, însă lucrurile astea sunt cu totul diferite. Dați-mi voie, estimați membrii ai Parlamentului, al Curții, să mă refer pe scurt la două, trei elemente și să vă răspund la preocupările dumneavoastră, care sunt cele ale noastre. Dați-mi voie să vă reamintesc că acest raport a fost discutat de mai multe ori în, în cadrul Comisiei Cont în ianuarie și în februarie. Am parcurs, am avut o serie de discuții, unele dintre ele sunt discuții la care am participat și eu. Doamna Jimenez și alții au menționat un un, un, o legătură și anume că trebuie să avem în vedere prioritățile țărilor partenere. Și asta am și făcut anul trecut în exercițiul de programare a perspectivelor 2014-2020. Am spus, acestea sunt infrastructurile regionale pe care regiunile și țările partenere ni le semnalează ca priorități. Și am cerut băncii să lucre, băncilor să lucreze pe aceste bănci. Evident, pentru o combinare trebuie să existe și îndeplinirea criteriilor bancare, dacă nu băncile nu se investească. Dar apoi am venit și noi și am impus criteriile noastre de dezvoltare și politicile noastre uh, Eh, pentru dezvoltare, criteriile sociale și de mediu, pe lângă criteriile bancare, dacă nu, nu vorbim despre combinare, ci despre un grant total. Dar aceasta a fost o greșeală pe care am făcut-o cu ani în urmă. Câteodată am votat eh, și am acordat doar granturi unor centrale care generau electricitate și deci bani și banii respectiv practic au fost irosiți. Și acum trecem la a oferi ajutor unei bănci dacă, de exemplu, banca respectivă nu îndeplinește standardele sociale sau de mediu. Asta este acțiunea de combinare. Sau uneori când avem de-a face cu distribuirea de electricitate, avem o bancă ce spune voi distribui electricitate în această parte a Kampalei, capitala Ugandei. Am fost ambasadorul ei acolo, deci cunosc situația și ne-au spus, dar nu mergem în cartierul acela sărac, unde locuiesc 500.000 de oameni, pentru că nu e rentabil din punct de vedere economic. Și atunci intervine acest blending. Spunem, nu, mergeți și acolo și uh, ne consultăm pentru organizarea de scheme de solidaritate. Nu e perfect, dar asta este direcția în care ne îndreptăm. Deci băncilor li se cere să-și extindă viziunea, nu doar în ceea ce este profitabil, ci și în ceea ce duce la dezvoltare, care va deveni comercial în timp. Acesta este un aspect esențial. În programarea noastră avem prioritățile țărilor și eu am condus ITF în ultimul an și jumătate și puteți uh, să întrebați pe colegii de la BEI că au fost supărați cu mine când am refuzat o serie de proiecte pentru că nu îndeplineau obiectivele de reducere a sărăciei sau le îndeplineau, dar nu într-un, la un nivel suficient. Și comisia a luat o hotărâre și a spus nu, îmi pare rău, e un proiect foarte bun care promovează inovații tehnologice pentru schimbări climatice, dar sărăcia nu este abordată și de aceea a fost retras acel proces. S-a întâmplat și cu alte bănci. Nu doar KfW, Bay și BERT uh, au fost implicate în aceste situații. Frumusețea acestui procedeu de combinare este că avem de-a face cu mai mulți actori și putem vedea mai multe practici, mai multe abordări și mai multe tipuri de rentabilitate. De exemplu, putem cere KFW să facă o parte a proiectului cum ne-a spus Jean-François, sau viceversa, Bay, pentru că vrem să uh, folosim cel mai bun din practicile bancare. Lucru foarte important. Suntem de acord că o parte dintre aceste proiecte nu au putut să-și demonstreze plus valoare, așa cum ne-a spus curtea, dar relevanța, sper că sunteți cu toții de acord, este una crescută. Doamna Sohe, ne-ați spus că trebuie să acordăm mai multă atenție educației pentru sănătate. Dacă introducem granturi nu doar pentru energie, putem să alocăm alte granturi pentru serviciurile sociale și aici ODIE este esențial. Astfel încât, cu ajutorul nostru, se pot ocupa de asociații de situații sociale vulnerabile și așa mai departe. Dacă avem de-a face cu ceva profitabil comercial sau centrale electrice, lucrurile sunt diferite. Și acum trecem și la agricultură. Vrem să ne asigurăm că se respectă protecția mediului, că nu uh, există o grupare a terenurilor în mâna doar a câtorva proprietari. Uh, cei din bănci consideră că criteriile noastre sunt destul de dificile, dar așa stau lucrurile într-o relație. Văd că vreți să închei, domnule președinte, și vă pregătiți ciocănelul, da, dar fiindcă noi suntem oarecum puși sub acuzare, trebuie să acordăm explicații și sunt gata să intensific dialogul cu CSO, fiindcă am lansat deja politici pentru dialog comun de mai multe ori, trebuie să continuăm la nivel de delegație, fiindcă eu am fost ambasador UE și m-a deranjat foarte toate când am primit o scrisoare în care se spunea o bancă sau alta a propus o, un procedeu de combinare. Am spus, nu, eu trebuie să văd primul, împreună cu alți colegi, celălalt șef de uh, misiuni, ceilalți ambasadori, să ne întâlnim, să discutăm, iată, un proiect, după care voiam o scrisoare de la Ministerul de Finanțe în ceea ce privește îndatorirea, pentru că nu vrem ca această combinare să ducă la creșterea datoriei unei țări. Așa că am analizat uh, FMI-ul din punct de vedere al situației macroeconomice. De multe ori am, um, am fost, ni s-a cerut să facem și chiar credite în afara bugetului. În ceea ce, pentru a nu impune prea multe garanții, în ceea ce privește rata dobânzii, de exemplu, Burundi este o țară care se găsește într-o situație foarte dificilă, înțelegem că nu pot plăti o dobândă de 4-5% pentru infrastructură și atunci am vrut să oferim ajutor în acest sens, dar ajutor nu oferit băncilor, ci um, oferit uh, contribuabililor din Burundi. Dați-mi voie să vă garantez faptul că, unu, suntem convinși că această combinare este mai mult ca niciodată relevantă. Mergem la Addis Abeba, la conferința pentru dezvoltare. Acest sprijin pentru dezvoltare, da, trebuie crescut, dar important este că vrem să uh, sprijinim țările să facă acest lucru, să beneficieze de această combinare în mod echitabil și transparent. Și în încheiere dați-mi voie să vă spun că, într-adevăr, respectăm și uh, aplicăm toate recomandările dumneavoastră cu statele membre pe această platformă pe care am stabilit-o cu băncile, instituțiile financiare și Parlamentul European, evident, este observator pe această platformă și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări tehnice sau politice pe care le aveți pentru mine. Mulțumesc! Director, Mulțumesc, domnule director, pentru această intervenție. Cred că ea răspunde unor așteptări ale parlamentarilor și de aceea vă mulțumesc încă o dată. Iar experților le cer să fie foarte conciși pentru ultimele intervenții, pentru că deja am depășit timpul și apoi vom da din nou cuvântul colegii noastre Jimenez pentru concluzii. Vă promit, domnule președinte, că voi fi extrem de concis. Poate că am creat impresia că este un raport negativ. Noi de obicei uh, prezentăm aceste rapoarte în Comisia de Control Bugetar. E bine, dacă acesta este un raport negativ, încă n-ați văzut altele. Pentru că uh, ne-am ă, dorit să fie o analiză eficientă pentru ceva ce s-a inventat în 2007. Nu vroiam să vă oferim un buchet de flori, noi am dorit să ajutăm Parlamentul, Comisia și Consiliul să înțeleagă unde sunt problemele. Și cred că exact asta am făcut. Cred că Ehm, în fostul raport am eh, analizat 15 eh, proiecte, facilitățile care au fost acordate și, bineînțeles, că a trebuit într-o manieră detaliată să ne exprimăm punctele de vedere. Deci nu este nici de cum un raport negativ. Iar eh, noi sperăm ca și Comisia să tragă concluzii, să minte din acest raport dispune de persoane foarte bine pregătite, vă garantez acest lucru. Poate nu dispune de suficient personal foarte calificat, asta e altceva. Dar problema este că la nivelul comisiei trebuie să uh, se poată demonstra că există o valoare adăugată. Și s-a vorbit aici despre durabilitate, este uh, în interesul comisiei să analizeze acest aspect. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Un minut pentru uh, fiecare, vă rog, pentru că am depășit timpul prevăzut, vă rog. Mulțumesc. Pentru a reacționa la această problemă legată de asistența pentru dezvoltare de investițiile în sectoarele sociale, am anumite dubii. Pentru că dacă ne gândim la America Latină, s-a decis de către Uniunea Europeană un phase-out din uh, această țară pentru că are exista o suficientă stabilitate, uh, dar noi știm că există mari inegalități acolo, dar uh, facilitatea de investiții încă se folosește lipsește în America Latină și asistența pentru dezvoltare încă funcționează și nici măcar aceste state considerate a fi stabile nu reușesc să-și atragă investitori. Mulțumesc. Aș dori să subliniez că valoarea adăugată a proiectelor este esențială pentru Banca Europeană pentru Investiții și, după cum am spus și înainte, am mai analizat și înainte proiectele și uh, din punct de vedere al unor indicatori cheie, noi am monitorizat proiectele ciclic, dar proiectele trebuie să fie uh, durabile, pentru că uh, noi dorim să acordăm credite, mai ales pentru proiecte de infrastructură a căror derulare durează câteodată 20 de ani sau și mai mult. Deci acesta este orientarea noastră, dialogul cu statele partenere este esențial. Nu am finanțat niciodată un proiect uh, asupra căruia să nu fi căzut de acord cu statul partener și cu autoritățile locale. De asemenea, susținerea comisiei este foarte importantă. Um, de aceea, noi întotdeauna, alături de reprezentanții Comisiei, facem parte din delegațiile Uniunii Europene când se discută aceste probleme. Vă mulțumesc în încheiere pentru invitația pe care mi-ați adresat-o pentru a participa la această dezbatere tip follow-up. Mulțumesc foarte mult și îi dau uh, cuvântul acum colegei noastre pentru un minut să tragă concluziile. <coughs> Mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor, inclusiv domnului Gandolfi, pentru cele spuse. Evident că avem de-a face cu un instrument care ajută Criticile noastre, evidente, nu înseamnă că vrem să se renunțe la acest instrument. Este un lucru bun care trebuie dus mai departe. Pentru că ajunge nu doar companiile mari, ci și IMM-urile și cei care primesc microcredite, care trebuie să ofere niște garanții foarte mari și trebuie ajutate. Evident că e nevoie de mai multe garanții pentru statele membre și pentru cetățeni și aici trebuie să ne implicăm. Deci vizibilitatea trebuie crescută, trebuie să fie mai multă transparență și mai mare eficiență pentru proiecte. Mulțumesc! Mulțumesc, um, dragi colegi, mulțumesc experților, mulțumesc domnule director, dezbaterea a fost foarte interesantă, vă mulțumesc încă o dată că v-ați deplasat până aici. Înainte să ne despărțim, dragi colegi, Vă anunț că ne revedem după amiază, însă într-o altă sală. Sala ASP 5G2. ASP 5G2. Serviciile tehnice ne spun că mâine sala va fi PHS 5B001 unde ne vom uh, desfășura dezbaterile. Vă voi mai aminti și diseară. Acum vă doresc poftă bună tuturor!